Colleghi, possiamo cominciare? Stimați colegi, haideți să începem reuniunea. E innanzitutto vorrei dare... Sper că vor uh, sosi mai mulți uh, și încep prin a ura bun venit uh, autorilor raportului Guvernanța Globală 2025, un moment critic. Domnul Matthew Barrow de la National Intelligence Council, cea mai importantă agenție de obținere a informațiilor din Statele Unite și domnul Giovanni Grevi, care a lucrat mai mulți ani la European Institute for Security Studies la Paris, un grup al Uniunii Europene care se ocupă de cercetări în domeniul siguranței și uh, ne vor vorbi despre și are discuții, face analize pentru și mai, mai menționez că Consiliul de Administrație a acestui grup uh, o are ca președinte pe doamna Ashton. Uh, aveți uh, în față notele transmise de invitații. Este un proiect din 2009, o inițiativă fără precedent pentru prima dată Uniunea Europeană și Statele Unite. S-au angajat pentru a face reflexii comune cu implicarea unor experți internaționali din rândurile partenerilor noștri din alte țări cheie în, uh, despre guvernanța globală în viitor. Atât în Europa cât și în Statele Unite există o conștientizare a faptului că relațiile internaționale evoluează mult mai rapid decât structurile tradiționale de guvernanță și de aici decurge urgența de a porni un dialog de natură strategică asupra viitoarelor tendințe globale. Un schimb reciproc de idei între Uniunea Europeană și Statele Unite și alte țări, în primul rând China, Japonia, țările din Golf, India, Africa de Sud, Brazilia și Rusia. Acest schimb reciproc de idei ar putea să ducă la o evaluare mai precisă a unor scenarii viitoare pentru dezvoltarea guvernanței globale pe viitor. Parlamentul European a fost implicat în acest proiect încă de la început, prin intermediul colegului nostru Ideea de proporre această inițiativă conjuntă. James Ellis, aici de față, care s-a angajat pentru că acest proiect să se realizeze concret. Îi mulțumesc personal, îi mulțumesc în numele nostru al tuturor. Pe, conform ordinii de zi, aș da în primul rând cuvântul domnului Matthew Burrows și apoi domnului Giovanni Grevi, iar mai apoi colegului uh, ales dacă va dori să ia cuvântul. Și, bineînțeles, apoi vom putea avea și o discuție cu întrebări și răspunsuri. Așadar, domnule Burroughs, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc și mulțumesc pentru că m-ați invitat să vin să vă vorbesc despre acest raport care a fost făcut comun între acest Consiliu Național de, al Informațiilor din Statele Unite și Uh, Institutul pentru Studii de Securitate al Uniunii Europene. Little time talking about the background to the report and then... În primul rând doresc să vă spun cum, cum s-a născut acest raport și apoi să vi-l prezint în rezumat și să fac unele concluzii, iar apoi details of that report. Giovanni poate intra în detaliile acestui raport înaintea unei discuții, dacă veți dori. Raportul acesta s-a născut în modul următor. Acest National Intelligence Council din Statele Unite, la fiecare patru ani, <clears throat> stabilește un raport, elaborează un raport cu uh, tendințele pe uh, următorii 15-20 de ani. Uh, ultimul raport a fost publicat în noiembrie 2008, l-am prezentat aici, la, în fața Parlamentului European. În luna decembrie sau ianuarie, nu mai țin minte, după publicarea sa. Ideea uh, care stă în spatele publicării acestui raport este că este pentru ca administrația SUA, care preia mandatul, să aibă o perspectivă pe 15-20 de ani și ca noi să-i putem ajuta în eforturile lor de a dezvolta strategii, nu doar pe termen lung, ci și pe termen scurt și mediu. Una din concluziile acestui raport este că urmează să facem față unui deficit de guvernanță în următoarele decade. Din um, vari motive, acum nu voi intra în detaliile analizei, însă se pare că guvernanța e un subiect care trebuie mai bine înțeles și de asemenea trebuie să vedem um, care ar fi oportunitățile de modificare, de eliminare acestui deficit de guvernanță. Eh, poate că Giovanni se va referi la acest subiect, că și organizația sa eh, a elaborat un, termen, un studiu pe termen lung care a ajuns cam la aceleași concluzii. Sigur că eh, mi se pare normal ca Statele Unite și Europa, pentru că joacă roluri importante în guvernanța globală și instituțiile acestea de astăzi, deci mi se pare normal ca Uniunea Europeană și Statele Unite să aibă o reflexie comună în legătură cu schimbările care uh, uh, sunt necesare la, în, în viitorul apropiat și care ar fi implicațiile acestui deficit de guvernanță. Și ca urmare, am pus în comun uh, anumite resurse și eforturi care au avut ca rezultat un proiect am, uh, cum spunea domnul președinte, am uh, vizitat toate centrele majore ale puterii din lume ca să înțelegem cum priveau ei problemele legate de guvernanță și să înțelegem, de asemenea, care, ce tendințe vedeau ei pe viitor. Uh, titlul raportului spune că guvernanța globală se află la răscruce Eh, în rapoartele din Purii, din diverse motive, exista preocuparea eh, că instituțiile globale, dar și regionale, nu, sunt, nu mai sunt adecvate, nu mai sunt potrivite pentru tendințele pe care le-am perceput noi pe viitor, din două motive majore. În primul rând, eh, provocările care ne, ne stau în față sistemul de guvernanță pe care îl cunoaștem noi în ultimii 50 de ani a avut uh, succes, se poate spune, însă în viitor, și aici vorbim de mai multe provocări, putem vorbi de mai multe provocări, de exemplu, uh, Bine, puteți vedea în detaliu un raport, e vorba de probleme legate de resurse, apă, hrană, energie, conflicte, țări care au rămas în urmă și care nu pot să se dezvolte odată cu restul lumii. Și probleme care vor apărea în viitorul apropiat. Deci există din ce în ce mai multe preocupări, probleme cum ar fi migrația sau revoluția biotehnologiilor, oricum, uh, diverse instituții care se ocupă cu guvernanța au încercat să rezolve aceste probleme și să elaboreze un cadru mai larg astfel încât aceste provocări sau o parte a lor sunt cauzate o parte de globalizare sau de crescândă interdependență care, sigur, uh, are și avantajele ei și a avut rezultate benefice, creștere economică, prosperitate, dar din cauza acestei interdependențe apar și probleme, după cum am spus adineauri. Și atunci avem nevoie de eforturi mai însemnate la nivel global. Asta este un set de provocări Apoi, uh, e vorba și de o multipolaritate crescândă în lume. Și aici uh, sunt tendințe foarte clare. După cum a spus domnul președinte, ne-am deplasat în uh, întreaga lume, acum nu intru nici aici în detaliu, în detalii, dar ce vă pot spune în esență este că sistemul acesta de guvernanță a fost creat pentru lumea de după cel de-al doilea război mondial, deci din ultimii 50 de ani și nu ține cont de uh, apariția unor noi puteri și nu a existat altă idee în ce privește organizarea unei ordini internaționale. Mai ales ONU este percepută ca o instituție legitimă, dar de-a lungul timpului, dacă nu se întreprind reforme la scară largă, acest sistem și-ar pierde uh, uh, legitimitatea în ochii acestor instituții ale guvernanței globale. Poate că nu neapărat în Occident, dar în alte părți ale lumii se pune accentul pe legitimitate. În multe țări occidentale se gândesc mai mult la eficiență ca um, un criteriu principal al guvernanței. Dar eu cred că noi vedem că în alte părți ale lumii se pune mult accentul pe legitimitate. Aceste state emergente, unele sunt încă sărace, deși, mă rog, China acum este cea de-a doua putere economică majoră la nivel uh, mondial, are un uh, impact economic uriaș, este un stat uh, care se dezvoltă foarte rapid, deși majoritatea populației încă se află într-o stare de sărăcie extremă. Dar ei se vor concentra mai mult uh, asupra aspectelor interne, după cum scrie în raport, Cred că inițiativa de a examina guvernanța globală va rămâne apanajul Occidentului pentru moment, așa încât avem ocazia de a ne gândi asupra modului în care am putea modifica guvernanța globală. Pentru că dacă nu, eu cred că întregul sistem internațional ar putea fi subminat. Avem patru scenarii pe care le înfățișăm în raportul nostru, vi le voi înfățișa pe scurt. Primul ar fi o tendință care apare o tendință care nu ar putea fi durabilă, dar fiind tipul de criză prin care am trecut. Al doilea scenariu este și acesta uh, uh, posibil, și anume fragmentarea am văzut, am văzut ce s-a întâmplat cu criza, e vorba de o încetinire a globalizării și a creșterii economice, o fragmentare pe regiuni, nu este neapărat un semn bun pe termen mai lung. Ar putea însemna o subminare a sistemului global. A treia tendință, una pozitivă sau un al treia scenariu, ar fi un, un viitor al Europei pentru guvernanța globală, dar uh, asta însemnând că dacă se produce o criză majoră, uh, națiunile vor colabora mai strâns. Al patrulea scenariu, un conflict. Nu putem să-l, să dăm deoparte acest scenariu pentru că pare destul de probabil în acest moment, din păcate. alte ere ale globalizării uh, au dat greș, așa încât nu este de neconceput ca această perioadă uh, pozitivă până acum să, să nu se bucure de succes până la urmă, din păcate. Mă voi opri aici. Acum îi dau cuvântul lui Giovanni pentru a vă prezenta în detaliu, dacă vrește, acest studiu. Aprigo. Thank you, Mr. Chairman. Um, thank you for your invitation. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru invitație. Este o plăcere, plăcere să particip la această reuniune pentru a vă prezenta puțin uh, rezultatele raportului nostru. Aș dori să mă întorc puțin, însă, și să revin la documentul care a uh, fost uh, înaintea acestui document publicat în 2006, tot cu privire la guvernanța mondială, este încă disponibil online și cred că acest document este încă valabil, pentru că principala concluzie a acestui studiu a fost că în prezența acestor tendințe istorice, noi de fapt, de fapt șlefuim sistemul internațional. Contextul global al uh, integrării europene uh, va Uh, reuși să influențeze și să determine prosperitatea viitoare a Uniunii Europene și stabilitatea uh, regiunii sale la nivel global. Având uh, în, în prezența acestor forțe contradictorii care uh, sistemul internațional, Uniunea Europeană se confruntă cu o dilemă. Ea are de ales dacă vrea să fie obiectul unei schimbări, să facă obiectul unei schimbări sau, din contră, să devină o forță motrice pentru schimbare. Uh, și această descoperire de bază, acest uh, mesaj uh, de alertă din 2006 a fost confirmat în uh, ultimii ani. Bineînțeles, dacă vrei să fii un factor de schimbare la nivel global și internațional, trebuie să știi care sunt interesele tale și care sunt obiectivele tale. Unul dintre obiectivele principale ale Uniunii Europene reprezintă stabilirea unor sisteme multilaterale și instituții multilaterale care să uh, devină tot mai interdependente la nivel internațional. Și de aici această opțiune naturală uh, împreună cu partenerii noștri în Europa din, uh, și din Statele Unite să ne axăm pe viitorul guvernanței globale. Guvernanța Globală 2025 este o încercare de a examina lucrurile pe termen mediu și eh, scurt și am discutat cu partenerii noștri din întreaga lume care ar putea să fie acest cadru de cooperare pe următorii ani și aceasta pe provocările viitoare în cooperare cu puterile emergente. MET a menționat faptul că probabil că nu ne apropiem încă de o uh, re Uh, configurare totală a instituțiilor internaționale, pentru că există prea multe puncte de vedere, uh, prioritățile sunt foarte diferite, deși diagnosticul este același în ce privește o um, um, provocările comune, de exemplu, uh, problema demografică, cea a resurselor, fragilitatea în anumite politică în anumite zone de pe glob și așa mai departe. Dar dacă examinăm legitimitatea acestor instituții, poziția variază. Deci, sfera politică nu este încă gata pentru o reformă radicală a sistemului multilateral, însă în dezbaterile noastre am detectat câteva uh, semnale interesante în legătură cu progrese și evoluții viitoare din guvernanța globală. Și a- aș dori să mă refer la trei aspecte de bază foarte pe scurt. În primul rând, rolul tot mai mare în guvernanța globală a acestor cluburi informale, unor grupări informale, G-urile, așa cum sunt numite ele. G20, cel mai important în ultimii ani, dar nu unicul. Haideți să nu uităm că anumite state uh, au poziții diferite pe anumite uh, subiecte. De exemplu, în ce privește schimbările climatice, există o poziție uh, recunoscută, Brazilia, Africa de Sud, Africa și China. Uh, știți că țările BRICS împărtășesc uh, puncte de vedere comune cu privire la problemele economice. IPSA, grupul uh, Uh, care reunește statele din Sud, uh, Brazilia, Africa de Sud și așa mai departe. De fiecare dată când puterile emergente își dispută suveranitatea și uh, pe planul cooperării internaționale și nu doresc să ia angajamente obligatorii cu implicații majore, aceste întâlniri informale, neoficiale, permit un anumit grad de coordonare a politicilor naționale uh, pe fondalul unei crize, precum uh, criza uh, economică și financiară din 2008, lăsând pe de altă parte o marjă de manevră și la nivel național. Și de aceea e un sistem sau un format de guvernare care se potrivește foarte bine cu um, aceste confluențe și probabil că în următorii ani sistemul internațional se va schimba și mai mult în lumina acestei nevoi de cooperare am constatat uh, o anumită ambivalență a partenerilor noștri în ce privește sustenabilitatea unor formate, precum cel uh, reprezentat de G20. Am observat că așteptările în legătură cu viitorul G20 s-au schimbat și mai există și chestiuni legate de capacitatea G20 de a-și depăși lipsa de priorități uh, dincolo de combaterea crizelor economice. Uh, a avut o activitate de succes în ultimii ani, însă s-a schimbat. Apoi mai există și o legitimitate legată de uh, calitatea de membru care este contestată de unele state, dar și în ce privește prioritățile și uh, agenda care câteodată sunt percepute ca fiind occidentale. Unii partenerii noștri uh, au, observa, au spus că această criza economică și mondială e mai degrabă o criză nord-atlantică. Dar uh, dacă ne referim la diversele uh, tipuri de format, G20 și altele, aceste modele reprezentate de grupuri, de uh, state care se, înt, uh, se întrunesc și vin cu propoziții pentru a uh, propune o soluție la problemele comune, va, uh, e un fenomen care va fi tot mai predominant în viitor. Un al doilea aspect interesant din punctul nostru de vedere, perspectivele pentru o cooperare regională mai vastă uh, în anumite regiuni foarte importante. Uh, sigur că exemplul cel mai celebru este Asia de Est, însă și în America de Sud și în Africa. E clar că încă nu avem o cale trasată uh, e clar că integrarea regională se va adânci în următorii uh, ani, uh, e o certitudine, însă uh, procesul va fi greu, dificil. Dar constatăm că există câțiva factori care uh, împing spre un dialog regional și coordonare regională mai aprofundate. Criza economică și financiară, cu siguranță, potrivit partenerilor și interlocutorilor noștri, a amplificat acest uh, sentiment de că, că nu te poți baza decât pe tine în anumite regiuni. Uh, dacă uh, dorim ca soluția să fie la nivel eh, global, ar trebui să putem eh, să ne apărăm mai bine în viitor de aceste efecte negative ale crizelor economice și financiare și ar trebui să ne putem baza pe piețele regionale. Eh, e un principiu valabil mai ales pentru America de Sud și pentru Asia. Apoi, aceste schimbări la nivel de putere vor avea impact și la nivel regional și când ai state precum China sau Brazilia, e clar că aceste state uh, dau tonul în dialogul regional și constatăm că așa se și întâmplă. Încă o dată, se pare că um, uh, se investește foarte mult în aceste platforme de dialog regional, tocmai pentru ca puterea în creștere să aibă un, um, un dialog bazat pe încredere și nu pe conflict. Și există un fel de convergență înspre această nevoie de coordonare regională din partea mai multor actori, Japonia, Japonia care s-a, uh, uh, se îndepărtează tot mai mult de valorile occidentale și uh, dorește dorește să uh, coopereze mai mult cu partenerii din regiune. Mă opresc aici în ce privește al doilea aspect, pentru că uh, văd că timpul trece și voi trece la al treilea domeniu de inovare și de progres pe care dorim să o evidențiem. Rolul actorilor nestatali sau non-statali, comunitatea de afaceri, bineînțeles, ONG-uri, societatea civilă și comunitatea de expertiză, deci comunitatea științifică. Din multe puncte de vedere, considerăm că rolul și contribuția acestor actori nestatali vor fi tot mai importante în, uh, în provocarea abordărilor globale. Acest rol era important în trecut, dar e în creștere, uh, în primul rând, în ceea ce privește stabilirea priorităților, Uh, tribunalele sau Curtea Penală Internațională sunt un exemplu foarte bun, uh, pentru a aplica soluții. Dacă ne gândim la complexitatea, inclusiv la complexitatea științifică, această nevoie de uh, cunoștințe uh, legate de uh, problemele cu care ne confruntăm, uh, sănătatea globală, schimbările climatice, biotehnologiile, iată, uh, o nouă frontieră a progresului tehnologic, și uh, a nevoilor de guvernanță. Deci dacă studiem toate aceste probleme, comunitățile științifice și mediul de afaceri trebuie să fie uh, unite pentru ca să se ajungă la un cod de conduită, la norme de comportament uh, în toate aceste domenii, în care inter- uh, legile de tip soft law pot interveni, norme din sectorul privat, care trebuie să aducă cunoștințele necesare, dar și să asigure un nivel de supraveghere, de monitorizare și de uh, compatibilizare a măsurilor la nivel uh, internațional dacă sistemele multilaterale nu uh, reușesc să mai funcționeze. În încheiere, aș dori să spun că aceste trei domenii pe care tocmai le-am prezentat uh, sunt domenii în care constatăm progrese și care uh, intervin tot mai mult în uh, dezbaterile cu partenerii noștri. Evoluția Uh, e foarte interesantă, considerăm noi, însă această evoluție nu poate să înlocuiască o reformă necesară a sistemului multilateral a instituțiilor globale, uh, începând cu Organizația Națiunilor Unite. Reforma uh, NATO, ONU va trebui să intervine Met, spunea că putem să tergiversăm situația, dar până la un anumit punct. Uh, criza economică și financiară ne-a apropiat de marginea prăpastiei. G20 trebuie să se retragă puțin deocamdată de pe scena internațională. Sigur că vor mai apărea crize, de exemplu, în urma schimbărilor uh, climatice și deci e nevoie de instituții mai puternice, în orice caz, pentru că nevoia de legitimitate și de reprezentare, uh, de responsabilitate care care uh, vin de la puterile emergente vor uh, determina nevoia de instituții mai puternice, însă viitorul ne va spune dacă așa va fi. Mulțumesc! Grazie a voi per eh, gli interessanti interventi. Mulțumim pentru uh, cuvântele dumneavoastră. Acum întreb cine dorește să ia cuvântul, poate colegul Ellis. Uh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să fac trei comentarii subcinte. Bine, înainte de toate, dați-mi voie să le mulțumesc celor doi autori ai acestui raport. Au depus uh, un efort susținut și au reușit să ne prezinte într-o manieră foarte lizibilă toate provocările cu care ne vom confrunta pe viitor. De asemenea, au reușit uh, să tragă o serie de concluzii comune, lucru mm, oarecum fără precedent în uh, istoria relațiilor UE-SUA. Trebuie să ne gândim la toate aceste analize deosebit de, de profunde și la rezultatele acestui, uh, acestui studiu. Este pentru prima dată când instituții europene și americane colaborează atât de strâns și obțin rezultate atât de clare. I-am însoțit în multe dintre călătoriile lor și am văzut că în China, Japonia sau India nimeni n-a pus întrebări legate de componența echipei de cercetători. Din potrivă, se întrebau de ce a durat atât de mult până să apară acest, această colaborare strânsă între americani și europeni. Uh, Aici nu avem uh, de-a face cu o previziune pe viitor, ci este vorba despre o stabilire a tendințelor de pe vi- care vor apea, apărea pe viitor și uh, găsirea unor soluții pentru uh, depășirea tuturor provocărilor pe termen lung. În momentul în care ne uităm la creșterea caracterului interconectat al provocărilor cu care ne vom confrunta pe viitor, e clar că e necesară o colaborare uh, mai strânsă pe viitor, o colaborare mai strânsă pe care în momentul de față statele naționale încearcă oarecum să o submineze. Să trecem la cele trei concluzii pe care vreau să le vorbim, uh, să le spun. Ne îndreptăm spre o lume multipola, multipolară și, de asemenea, uh, multe state vor deveni lideri pe viitor. În primul și în primul rând, cred că la nivel uh, european avem nevoie de ceva asemănător cu National Intelligence Council. Asta pentru a vedea și pe partea noastră a Atlanticului care vor fi tendințele pe viitor și pentru a vedea uh, cum am putea să ne bazăm politicile tocmai pe studiile unui astfel de uh, organism. Ast- astfel am putea evita cazurile în care trebuie să luăm decizii rapid, fără a avea neapărat resursele necesare pentru implementarea lor. În al doilea rând, cred că această, aceasta este una o ocazie, este o ocazie deosebit de importantă pentru revitalizarea relațiilor UE-SUA. Vom avea un, în curând un summit între cele, cei doi parteneri transatlantici, transatlantici. De asemenea, vom avea un uh, summit EU-NATO în curând, însă trebuie să ne dăm seama că nu avem uh, un uh, concept strategic care să stea la, să stea la baza dialogului dintre Uniunea Europeană și SUA și avem nevoie neapărat de acest, acest concept strata, strategic. Și în al treilea rând, cred că acest subiect ar putea fi unul care să stea la baza unui raport de inițiativă al comisiei noastre. Este, un, este o temă care afectează discuțiile și politicile promovate de comisia noastră și astfel, creând un raport de inițiativă, am putea să le arătăm celor care iau deciziile în, în fond și la urma urmei cât de importantă este, important este aspectul. Rola colega... Mulțumesc. Acum dau cu domnului Atkins. Uh, chairman, thank you very much. Vă mulțumesc, domnule președinte. Sunt oarecum dezamăgit că nu sunt suficient de mulți colegi în sală pentru a aprecia substanța celor discutate. Nu am avut încă ocazia de a, a citi documentul, însă sunt familiarizat cu activitățile colegului James Ellis și, prin urmare, sunt absolut convins că acest document este o dovadă de angajament și conține o serie de concluzii cât se poate declare. Am citit uh, rezumatul documentului și am ascultat intervențiile celor doi experți și, pornind de la acestea, uh, voi uh, emite două concluzii, poate, de bun simț, dacă îmi permiteți. În primul rând, voi vorbi acum în calitate de pesimist și nu de optimist. În cazul în care acceptați faptul că Uniunea Europeană nu contează pe cât și-ar dori la nivel mondial, fie asta în relațiile cu SUA, fie în relațiile cu Orientul apropiat, fie în uh, relațiile cu Orientul îndepărtat. Așadar, această situație se datorează faptului că nu avem un obiectiv comun dacă sunteți de acord de asemenea că ONU nu este suficient de puternică, dacă sunteți de părere că Organizația Mondială a Comerțului de asemenea nu, își, nu spune lucrurilor pe nume, dacă sunteți de uh, părere că toate aceste provocări vor, își vor lăsa amprenta asupra lumii pe viitor, și uh, dacă sunteți de părere că nu facem nimic pentru a îndrepta situația, atunci uh, dați-mi voie să vă întreb următorul lucru. Ce putem face? Il collega Sivic, prego la parola. Słuchaj, acum domnul Sivies. Państwo narzekacie, że jest mało posłów. Vă mulțumesc, domnule președinte. Ne plângem de prezența slabă a colegilor în sală, însă este un lucru bun, după părerea mea, pentru că doar cei interesanți, interesați de subiect au venit în dimineața aceasta. Să sperăm că vom avea o discuție calitativă, nu neapărat cantitativă. Nu sunt uh, uimit uh, de numărul uh, celor prezenți, pentru că uh, Uh, după părerea mea, ați stabilit uh, acest punct pe ordinea de zi la ora 9, tocmai pentru a-i atrage pe cei foarte interesanți de, interesați de subiect. E o temă dificil de dezbătut, pentru că mai întâi de toate raportul trebuie să fie citit. Pentru mine însă raportul este elaborat într-o limbă străină și uh, tocmai de aceea e dificil să citesc totul. Și Tocmai din motivul acesta, permiteți-mi să emit niște concluzii um, care poate nu au nimic de a face cu raportul dumneavoastră, pe care e drept abia l-am scanat în momentul de față. Cred că totul este. Totul se rezumă la îndoieli, practic. Există o mulțime de rapoarte care ne arată cum stau lucrurile și cum vor sta ele pe viitor. În raportul dumneavoastră există foarte multe îndoieli, există foarte multe întrebări lipsite de răspuns, există foarte multe puncte de sus uh, foarte puncte lăsate netratate și, sincer să, sincer să fiu, accept mai degrabă această, această viziune a dumneavoastră pentru că ne arată mult mai clar situația din momentul de față, situația la nivel mondial. E ușor să spunem uh, cum vor uh, arăta lucrurile pe viitor. E ușor să spunem că există din ce în ce mai multe state a căror uh, putere crește. Să nu uităm de asemenea de societatea civilă, de mm, grupările antreprenoriale. Ei bine, toate acestea ne arată cât de complexă este situația în momentul de față, însă, de asemenea, cât de greu este să mm, stabilim care vor fi tendințele pe viitor. Și tocmai de aceea cred că e important să punem întrebările în sine. Însă, mai apoi ar trebui să încercăm să oferim răspunsuri la întrebările puse. Și cred că noi ar trebui să depunem eforturi în acest sens. Tocmai uh, răspunsurile sunt necesare. Dați-mi voie să vă adresez trei întrebări. În primul și în primul rând, credeți că sistemul de guvernanță internațional este ineficient? Și dacă este ineficient, atunci ar trebui să fie blamat în mod public. Sunt în politică de 20 de ani și am observat că există reforme, de re... că există inițiative de reformare a ONU. Știu că există aceste dezbateri și știu și cum se vor finaliza ele. Uh, Așadar, prima întrebare se referă, întrebare se referă la guvernanța internațională. În al doilea rând, s-a spus puține, s-au spus puține despre tehnologie. Ați menționat biotehnologiile, însă nu ați vorbit despre internet. Nu considerați că internetul ar putea avea o influență extraordinară asupra evoluției lucrurilor la nivel mondial? Și în al treilea rând, Uniunea Europeană a spus că conflictele armate sunt posibile, însă provocările de natură militară au uh, un mare efect asupra mentalității și comportamentelor uh, oamenilor. Uh, dacă există posibilitatea unui, unui conflict militar, atunci, după părerea dumneavoastră, care va fi a tipul acestui conflict? Mulțumesc, președintele. Permiteți-mi să vă spun că reuniunea din această dimineață a început de la orele 9 din cauza faptului că domnul Barrows trebuie să se întoarcă în Statele Unite, are un avion la amiază. De aceea discuția noastră se desfășoară de la ora 9, dar uh, calitatea e garantată de calitatea participanților la discuție. Domnul Severin, acum. Uh. Vă mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze că am ajuns puțin uh, mai târziu și tocmai de aceea uh, Uh, recunosc de la bun început că vorbesc poate în necunoștință de cauză. Nu, nu am uh, ascultat intervențiile experților, însă am simțit că trebuie să iau cuvântul. Asta pentru că tema în sine este una extrem de importantă. Consider de asemenea că documentul uh, pe care îl avem în fața noastră este unul de mare calitate. Trebuie să organizăm tocmai de aceea o serie de alte întâlniri pentru a interacționa în profunzime și pentru a putea reuși să ne canalizăm energia înspre elaborarea anumitor domenii care fac parte din această mare temă. Uh, recunoaștem cu toții că este importantă guvernanța globală, însă în uh, reflexiile noastre trebuie să ne dăm seama care este punctul de plecare și care este obiectivul final. Să pun mai multe întrebări, după părerea mea, aici. Trebuie să ne uh, să ne să schimbăm lumea după în funcție de dorințele noastre sau trebuie să schimbăm lumea în funcție de posibilitățile care ne stau la, la dispoziție. Vorbind despre Uniunea Europeană, am sentima, sentimentul și vă rog să mă contraziceți dacă doriți, că Uniunea Europeană este un jucător global emergent printre mari actori globali, consider că Uniunea Europeană are cel mai mare potențial de a se schimba. Schimbarea Uniunii Europene poate, de asemenea, să schimbe situația la nivelul uh, guvernanței globale. Poate că mă înșel, însă cred că schimbările înregistrate în China nu ar putea schimba fața ordinii globale. De asemenea, Statele Unite ale Americii și modificările înregistrate acolo nu ar putea neapărat schimba fața guvernanței globale. Cred că Uniunea Europeană ar putea modifica multe în contextul global în cazul în care și-ar dori să facă lucrul acesta. Cred că în momentul de față trebuie să definim anumite centre. Vorbiți despre multipolaritate și tocmai de aceea trebuie să definim polii. Care sunt acești poli din lumea multipolară în care, ne, în care trăim? Un alt concept foarte important astăzi este vecinătatea. Odată ce stabilim care sunt centrele sau polii, trebuie să stabilim și care este vecinătatea și uh, care sunt uh, vecinii comuni problematici. Avem, uh, sau Uniunea Europeană are vecini comuni cu uh, Rusia, însă mai există și alte uh, vecinătăți precum Africa, pe care o consider o uh, un vecin comun al Uniunii Europene și al Chinei. Așadar, care, s-ar putea să fie, care ar putea să fie rolul acestor parteneri, acestor vecini comuni? Care ar putea fi impactul lor asupra guvernanței globale pe viitor? Uh, și în încheiere, dați-mi voie să vă spun că, după părerea mea, această guvernanță globală trebuie să conțină, să aibă de asemenea uh, un principiu al subsidiarității la baza sa, pentru că nu trebuie să vorbim aici doar despre un mecanism de contragreutăți, ci de o împărțire a responsabilităților între diferiții actori care stau la baza guvernanței globale. Cum putem obține această subsidiaritate și cum putem să obținem un echilibru la nivel global? Toate acestea sunt provocări, poate că nu sunt neapărat uh, întrebări, însă doream să exprim câteva dintre îngrijorările mele. Uh, Vă mulțumesc. Cacin, se vor intervenire. Mulțumesc, domnul Cacin, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să salut calitatea materialelor pe care le-am uh, primit. Cred că documentele ne oferă uh, multe teme de gândire, dar uh, din ele rezultă și anumite dileme, și anume, în Uniunea Europeană suntem conștienți că există o interdependență, că e nevoie de mai multă solidaritate uh, și de responsabilitate față de întregul continent. De asemenea, suntem conștienți de faptul că Uniunea Europeană ar trebui să reprezinte un model pentru alte uh, state. Aș dori să știu așadar care ar fi percepția din dinspre Statele Unite a acestor provocări. În ce mod poate SUA să constituie un model pentru întreaga lume în uh, guvernanță cu privire la aceste provocări? Și v-aș atrage atenția asupra crizei economice și financiare actuale. Criza aceasta este fără precedent. A afectat întreaga lume. Astăzi nu ne mai temem atât de terorism, cât de, a, cât de șomaj Teama aceasta este prezentă în rândurile populației active, dar și în rândurile pensionarilor. Pensionarii nici măcar nu mai știu dacă își vor primi pe viitor pensiile. Iată, în întreaga Europa se desfășoară proteste chiar în acest moment, ceea ce este uh, o ilustrare greitoare a acestei te temeri prezentă în întreaga Europa. Dar fiind faptul că noi cunoaștem cauzele acestei crize, ce e vorba de ani și ani de zile de uh, deficit uh, bugetar în Statele Unite, eh, care a fost acoperit artificial prin uh, cumpărarea unor active din Asia, Aș dori să știu în ce mod poate constitui SUA un model și pentru noi, pentru Europa? Ce putem noi învăța din experiența Statelor Unite și cum putem căuta răspunsuri comune? Mulțumesc! Vorrei aggiungere una domanda. Președintele, aș dori să adaug și eu o întrebare. Governance e un, una questione... Guvernanța globală, sigur, e foarte importantă la nivel internațional. Coinvolge, implică la colaborazione di varie... Și uh, implică colaborarea unor actori foarte diversi. Deci, pe de o parte, există nevoia de a gestiona probleme foarte complexe, cum ar fi resursele de apă, de energie, fluxurile migratorii, conflictele și, pe de, pe de altă parte, trebuie să recunoaștem că există și interese strategice naționale a unor țări foarte mari, cum este, de exemplu, China, care acum este foarte activă în întreaga lume și mai ales în Africa, pentru a acapara resurse naturale strategice pentru dezvoltarea sa și nu numai pentru asta. Întrebarea mea ar fi următoarea. Care ar fi nivelul de dificultate în a concilia exigențele unei, unei guvernări globale cu egoismele naționale, dacă vrem să le numim așa, strategice, mai ales în teme importante cum ar fi energie, repet. Uh, pe de altă parte, în momentul în care, o a doua întrebare, în momentul în care vrem să aplicăm modele de dezvoltare și mai ales pentru țările mai puțin favorizate sau mai sărace, ați constatat dacă există vreo dificultate în a găsi o guvernanță la nivel local care să fie într-adevăr eficientă. Știm că adesea proiectele de cooperare nu sunt până la urmă utile la nivel local, pentru că există o serie de infrastructuri, sau mai precis lipsesc infrastructurile, astfel încât uh, intervențiile la nivel local nu sunt eficiente. Mulțumesc! Well, oh, thank you. Um to the chairman and also to the members for those um, questions, because I think... Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru toate întrebările. Uh, practic erau întrebările care uh, au stat la baza raportului nostru, dar doresc să pun accentul pe faptul că acest raport, ca și altele pe care le-am uh, mai elaborat în legătură cu tendințele globale, reprezintă un efort de a declanșa un proces astfel încât nu este un document uh, definitiv. După cum spunea un uh, parlamentar, probabil documentul nu conține atâtea uh, uh, răspunsuri pe cât ne-am dorit noi. Sigur, viitorul este nesigur. Repet, ce sperăm noi este ca raportul să contribuie la o discuție semnificativă și la declanșarea unor acțiuni. Unul din obiectivele principale uh, ale acestui exercițiu preliminar este ca SUA și Uniunea Europeană să-și pună eforturile în comun în a elabora o analiză și o, niște tendințe politice și a elabora o perspectivă de viitor și sper că documentul nostru va putea contribui la o acțiune coordonată pentru a face față um, provocărilor pe care ni le rezervă viitorul. Și, sigur, pentru a aduce schimbările necesare pentru o guvernanță globală. Aș dori să mă ocup acum de subiectul tehnologiei. Îmi pare bine că a fost evocat aici. Eh, avem aici în document eh, o secțiune privitoare la biotehnologie, dar și la internet. Aici cred eu că ce este important este percepția noastră asupra eh, modului în care va funcționa sistemul internațional pe viitor și aici internetul este, joacă un rol esențial, mai ales în a facilita acțiunea societății civile după cum a spus Giovanni în prezentarea sa, societatea civilă în întreaga lume facilitează uh, uh, uh, legăturile între parteneri, reprezintă mm, o interfață, dar acțiunile sale nu pot avea loc fără internet din ce în ce mai mulți oameni sunt conectați la internet, societatea civilă se extinde, mai ales în țările în curs de dezvoltare, și se va extinde și pe viitor. Și asta datorită revoluției tehnologice. Așadar, sunt de acord. Tehnologia e un punct cheie al, al progresului. Acum îngăduiți-mi un, un comentariu a modului în care cred eu că va evolua sistemul guvernanței. În uh, document încercăm să argumentăm că instituțiile formale trebuie reformate, dar asta nu înseamnă că celelalte elemente cheie, fățișate de Giovanni, instituțiile regionale, societatea civilă, mm, summiturile, instituțiile acestea informale, nu, au, nu vor juca un rol uh, foarte important pe viitor, dată fiind complexitatea acestui sistem, eu nu cred că nu vom mai avea nevoie de aceste structuri uh, mai informale. Asta e o altă mare provocare a viitorului Pe lângă țările BRIC, Brazilia, Rusia, India, China, care sigur vor juca un rol important pe viitor, dar uh, peste 15 ani vom vedea că vor mai apărea și alte țări, cum ar fi Indonezia, Mexic, Columbia, Nigeria și altele. Ceea ce va însemna că sistemul global va deveni încă mai complex decât până acum. un mod de a ne asigura că o lume multipolară poate într-adevăr să funcționeze este tocmai o rețea de structuri informale care să susțină instituțiile formale, care sigur se bucură de legitimitate, mai ales în ce privește uh, intervențiile, acțiunile concrete. Avem nevoie de o bază solidă de grupări cu caracter informal, organizații regionale, ale societății civile, care pot face sistemul să funcționeze. Giovanni, dacă doresc să intervim. So many very good questions, there is no time. Mulțumesc, întrebările au fost excelente. Nu am timp să răspund la toate și nu pot să aprofundez cum mi-ar plăcea sau cum ar trebui Uh, pe întrebarea ce rămâne de făcut. Uh, e vorba de evaluări ale guvernanței mondiale, dacă ea e eficientă sau neeficientă. Cred că eficiența mecanismelor de guvernare globală per ansamblu a scăzut în ultimii, în ultimii 10 ani. Datorită noilor provocări cu care ne confruntăm, datorită faptului că sunt interconectate și de aici apare această fragmentare a competenței instituțiilor internaționale, dar și datorită acestor priorități internaționale tot mai complicate, uh, în care uh, puteri din ce în ce mai mari își exprimă puncte de vedere diferite pe toate aceste teme. Deci, pentru structurile globale, provocarea este imensă. Aș dori să spun că nu ne, aprom într-un, nu ne apropiem de un moment zero de uh, reformă constituțională s-ar unii ar spune că am avea nevoie ca în guvernanța globală să avem mai puțini arhitecți și mai mulți investitori. Uh, însă, cred că trebuie să ținem cont și de uh, aspectele informale, de toate aceste uh, inovări la care am încercat să ne referim eu cu MET. Avem exemple pozitive, de exemplu în domeniul sănătă- sănătății globale, în cooperarea între comunitățile științifice de experți, societatea civilă, um, organizații de caritate și um, organizații internaționale. Avem și alte exemple în uh, domeniul aprovizionării cu hrană și cu apă și mai avem și inițiative la nivel politic înalt, dar tot prin mijloace informale Uh, combaterea împotriva proliferării, uh, securitatea globală și așa mai departe. Deci am făcut mici uh, progrese. Trebuie să ne bazăm pe acest schimb de bune practici și să facem legătura între aceste experiențe și un cadru oficial care mai devreme sau mai târziu, așa cum subliniem în raport, va interveni, va fi reformat pentru a garanta nu numai o eficiență sporită, dar și mai multă legitimitate și mai multă previzibilitate în cooperare. Foarte pe scurt, sunt de acord într-adevăr că Uniunea Europeană câteodată pe nedrept e acuzată ca fiind un actor în declin sau uh, în amurg. E, rămâne o putere mare, nu numai o putere permanentă, așa cum s-a spus. Uh, Uh, dar și o putere emergentă, pentru că soluțiile pe care Uniunea Europeană le aduce în cooperarea internațională prin experiența sa rămân în continuare valabile și de altfel mulți parteneri din întreaga lume au subliniat acest lucru. Însă în același timp se spune și că lipsa de coerență politică pe plan intern uh, în această vară, de exemplu, în toiul crizei economice sau uh, crizei monede unice, Uh, s-a pus la îndoială capacitatea Uniunii Europene de a sprijini în mod credibil uh, uh, sistemul său de valori. Deci răspunderea ne revine nouă, această răspundere de a veni cu propuneri propuneri interesante în afara granițelor Uniunii Europene. Sigur că summitul de la Copenhaga e un alt exemplu ilustru care ar putea fi discutat. Și aș dori să mă refer în final la întrebarea domnului președinte, mai ales în ce privește modelele de dezvoltare și nivelul local de guvernanță. Sigur că e o observație foarte interesantă, pentru că dacă ne uităm la abordarea statelor uh, membre ale Uniunii Europene, a Uniunii Europene în general și a uh, statelor uh, din Statele Unite ale Americii, nu e aceeași. Sigur, trebuie, avem diverse percepții, avem poziții diferite și trebuie să ajungem la o bază comună în care eforturile noastre să convergă. Ni se spune că în Europa se consideră că o bună politică, uh, guvernanță politică e o condiție pentru creșterea economică uh, și socială. În China uh, se crede că creșterea economică în sine duce la stabilitate politică și la guvernanță politică de calitate în final. Sigur că aceste două poziții, din punct de vedere ideologic, sunt foarte diferite, dar până la urmă provocarea trebuie să fie, este găsirea unei poziții comune, statul de drept și stabilitatea care reprezintă obiective finale. Iar în ceea ce privește capacitatea cooperării capacitatea uh, societăților locale de a participa la cooperare, colegii din Africa au pus accentul pe faptul că cunoștința reprezintă o lacună de bază și subminează eforturile Africii uh, pe plan intern, dar și pe plan internațional. Deci uh, actorii statali și nestatali sunt afectați de această lipsă de cunoștințe, de tehnologie, pentru ca intervenția lor să fie mai, uh, mai substanțială. Iar în ceea ce privește rolul actorilor nestatali în guvernanța globală, aș put spune că Uh, a intervenit un aspect foarte important, lipsa de echilibru în ce privește participarea actorilor nestatali, atât din uh, societatea civilă, cât și din mediul de afaceri, din uh, Occident. Toate aceste chestiuni cumva sunt oc- viziunea occidentală, care sunt valabile pentru multe părți din lume, dar care pun și întrebări în legătură și cu capacitatea celorlalți de a se implica, de a participa Există diferențe foarte mari atât în ce privește sistemele politice diferite, dar și capacitatea actorilor nestatali din alte părți din lume, mai ales a ă, statelor mai puțin dezvoltate sau actorilor mai puțin dezvoltați, de a participa în ă, aceste rețele, inclusiv FTV de dezvoltare. Mulțumesc! Prego. Uh, grazie. Uh, just a short uh, answer to my friend and colleague. Ellis. Mulțumesc. Ehm, o completare la întrebarea colegului Atkins, la ce urmează. Din câte am înțeles eu, acest document uh, e interesant uh, pentru tendințele pe termen lung în India, Brazilia, Rusia și așa mai departe. Uh, mă aștept ca la Washington să aibă loc în viitor o reuniune în ce privește tendințele pe termen lung. Uniunea Europeană ar trebui să fie și ea reprezentată în astfel de reuniuni. E o rețea globală care e în curs de construcție și nu ne putem permite să rămânem pe tușă. Grazie, colegii, grazie ai noștri. Președintele, mulțumesc, dragi colegi mulțumim invitațiilor noștri, domnul Barros și domnul Greve. Cred că subiectul este foarte important și reiau și eu această invitație a sugera secretariatului organizarea unei alte întâlniri mai precise, punctuale. Mulțumim, intervențiile noastre a fost foarte utile. Thank you. Thank you. <laughs> Colleghi, il punto seguente. Passiamo all'esame degli emendamenti. De... Mulțumesc. Și acum vom examina amendamentele depuse față de procesul de aviz al domnului Peion în legătură cu acordarea, reînnoirea acordării unei garanții a UE Băncii Europene de Investiții pentru pierderile rezultate în împrumuturi și garanții la împrumuturi acordate unor proiecte din afara Uniunii Europene. Au fost depuse 61 de amendamente. Tema proiectului de aviz este una foarte importantă. Parlamentul se va pronunța asupra ei conform procedurii de codecizie. Asta după publicarea raportului Comitetului Înțelepților în legătură cu finanțările BEI. Dau cuvântul imediat domnului Peio și apoi tuturor colegilor care vă doriți să mai am. Merci, monsieur le, le président. Bon, d'abord, je voudrais On avait déjà eu un échange de vues. Mulțumesc, domnule președinte. Am avut deja un schimb de opinii. Aș dori să mulțumesc colegilor din această comisie pentru că încă o dată am avut o cooperare excelentă, cu un calendar foarte strâns, în ce privește aceste 60 de amendamente pe care le-ați amintit. Aș dori să mulțumesc călduros uh, raportorilor din umbră, din partea grupurilor și colaboratorilor. Uh, până aseară târziu am avut un schimb de mail-uri și uh, voi vorbi mai târziu puțin de acest uh, subiect care a fost uh, foarte controversat. Mulțumesc doamnei Gianacu, mai ales domnului Lambsdorff și doamnei Hautala, cu care am reușit să ajungem la un acord. Desigur că au îmbogățit textul, mă bucur de acest lucru, dar pe subiecte foarte complicate am reușit totuși să ajungem la o serie de compromisuri. Mulțumim și administrației Parlamentului, care a fost uh, foarte disponibilă, foarte prezentă și să nu uităm, e vorba de subiecte foarte dificile, avem mai multă pondere decât înainte. Mulțumesc BEI și Comisiei Europene pentru uh, că de fiecare dată că am, uh, când am solicitat reacții sau feedback la propunerile noastre, care au venit cu răspunsuri foarte prompte. Deci, iată, astăzi am venit, am, uh, vă putem prezenta un text care sper să mulțumească pe toată lumea. Nu o să revin asupra liniilor generale ale raportului care uh, au fost discutate cu ocazia dezbaterii. Din uh, curtoazie aș dori să vă spun care sunt amendamentele pe care nu le-am putut uh, păstra. În spirit, uh, deci uh, aceste amendamente depășesc uh, spiritul acestui mandat și al renoirii mandatului BEI cele care se opun Uh, mandatului opțional cu privire la schimbările climatice. Știți că e vorba de 2 miliarde de euro. De asemenea, au mai fost uh, amendamente care introduceau uh, schimbări foarte mari în echilibru regional, care sunt cu consecințe foarte grave și care propuneau chiar acest, suprimarea conceptului de plafon regional de garanție. Și aș dori să-i mulțumesc doamnei Hautala pentru că a dat dovadă de înțelegere. Am reușit să lăsăm deoparte un amendament care propunea eliminarea proiectelor care pot fi finanțate de către Banca Europeană de Investiții, proiectele care până în 2016 ar putea genera emisii de dioxid de carbon. Nu, ă, astfel de ă, amendamente nu ne permiteau să fim eficienți. Am ă, acceptat majoritatea amendamentelor, în schimb, majoritatea amendamentelor doamnei Copa, pentru ca comisia noastră și de comun acord cu ceilalți, comisia noastră să intre în acest proces Uh, de a fi informată uh, cât de repede cu putință în beneficiul Parlamentului. Doamna Hautala, și din punct de vedere tehnic nu e ușor, dorea ca creditele garantate să nu devină sursă de conflict regional sau în orice caz să nu iște uh, conflicte între uh, populații. De la primul schimb de vedere doamna Hautala a venit cu această idee și a amendamentele domnului Bodis în ce privește importanța parteneriatelor public-privat. Aceste amendamente au fost discutate. Sigur că nu aveau cum să fie acceptate uh, în starea, în faza inițială, în propunerea noastră. Și cred că la votul de mâine va fi puțin dificil. Am obținut 5 amendamente de compromis care nu sunt controversate, 6 amendamente orale care nu pun probleme de fond, dar care au fost redactate ca amendamente de compromis. Sigur că în dezbatere, dacă doriți, putem intra în amănunt, dar vă dau doar axele și aici e vorba de uh, efortul colectiv. Unele amendamente vizau îmbunătățirea transparenței și publicarea informațiilor uh, furnizate de către Banca Europeană de Investiții și de către Comisie. Și iată, aici avem o serie de uh, propuneri. O a doua axă, prost înțeleasă la început, dar care sper că se bucură de acordul tuturor acum, uh, reflecția cu privire la o apropiere între Banca Europeană de Investiții și BERT. E un aspect foarte important pentru coerența activităților noastre pe plan extern uh, în Est și în Sud în anii viitor. O a treia axă, să ne asigurăm că Comisia păstrează un rol dincolo de uh, validarea proiectelor. Această fază, după cum știți, uh, se face pe baza unor documente foarte generale. Și deci dorim ca Comisia să revină în proces uh, după ce proiectele se află în faza de execuție, sigur cu rezerve și doar atunci când apar probleme. Și o a patra axă, uh, sprijinirea unui uh, Consiliu Consultativ Independent de Banca Europeană de Investiții nu pune probleme majore. Însă, acum aș dori să mă refer la punctul uh, care a rămas în suspans, pe care trebuie să îl soluționăm astăzi și care este extrem de controversat. Din păcate, nu e vorba de grupuri, ci un anumit număr de deputați și aș dori să le spun că înțeleg poziția lor. Știam că acest amendament va pune probleme. Unii deputați au rezerve față de extinderea listei țărilor eligibile la încă patru noi state uh, pe care nu le voi cita. Însă aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că, pe de o parte, e vorba de o miză majoră pentru Uniunea Europeană și că nu ar trebui ca aceste intenții pozitive să priveze populații întregi de ajutorul pe care Uniunea Europeană și de capacitatea pe care Uniunea Europeană le are să le ajute. Cu atât mai mult cu cât am consolidat în mod excelent încadrarea acestor investiții. Argumentul cel mai puternic există o contradicție inclusiv uh, din punctul de vedere a celor care propun aceste lucruri. Eu înțeleg problemele legate de drepturile omului și așa mai departe, dar există o contradicție fundamentală. Respectiv ca Parlamentul European să uh, mărească proporțional capacitatea BEI să intervină, pe de o parte, având în vedere extinderea mandatului său, deci să cerem bani, pe de o parte, jumătate din raport vizează acest lucru și pe de altă parte să uh, subminăm uh, argumentul care ar putea să permită această deblocare de fonduri. Uh, sper ca toată lumea să înțeleagă bine poziția mea și sper ca uh, uh, astăzi să găsim o soluție care să ne mulțumească pe toți, dar care să nu pună în pericol coerența propunerii noastre. Spun acest lucru și mă apropiu de sfârșit, domnule președinte, aș dori să vă spun că marile orientări pe care le-am avut noi, Comisia AFET, au fost menținute și mulțumesc pe această cale, de altfel, um, raportorilor, uh, mai ales de la bugete. Comisia de buget este comisia competentă de fond. Mulțumesc domnului raportor Calfin. Deci, orientările de bază ale Comisiei AFET la începutul dezbaterii se regăsesc în raport. Deci, cred că trebuie să uh, rămânem uh, uniți în poziția noastră, să dăm dovadă de fermitate, dar să dăm dovadă de spirit de cooperare și cu celelalte comisii, pentru că să nu uităm că e vorba de un proces îndelungat, va începe de negocierea cu celelalte instituții. Mulțumesc tuturor! Mâine avem aceste șase amendamente orale care nu simplifică votul. Uh, doream să ne asigurăm că toată lumea e mulțumită. Mulțumim de spiri, uh, pentru spiritul de cooperare a raportorilor și iată, astăzi trebuie să soluționăm această problemă pe care am uh, prezentat-o cam pe îndelete, dar care e gravă. Mulțumesc! Prezentați. Președintele, Felicită raportorului pentru această prezentare impecabilă Acum are cuvântul domnul Lambdorf, raportor din umbră. Da, auch ich möchte mich beim... Vă mulțumesc, domnule președinte. La rândul meu vreau să-i mulțumesc raportorului pentru buna colaborare. Totul a funcționat foarte bine și, după cum a spus și domnia sa, în mare suntem de acord. Colegii vor găsi câteva amendamente ale mele, care însă între timp au fost retrase, Există însă un punct, un punct pe care vreau să îl aduc în atenția Comisiei. Ea și recunoscător uh, raportorului dacă ar regândi lista de vot. Este vorba despre statele din uh, anexa 2B, paragraful 1 sub, uh, sub paragraful 1. Nu e ceva foarte tehnic aici, ci e vorba despre următorul lucru în lista de state în care BEI poate fi activ, activă, ea poate să, să intervine fără a primi neapărat uh, un acord din partea Comisiei sau a Parlamentului. Există însă câteva state care constituie o excepție. State în care se aplică procedura de codecizie. Co sau, mă rog, procedurile stabilite acum în, în tratatul de la Lisabona. Este vorba despre Afganistan și Bhutan. De asemenea, și Taiwanul este inclus aici și înțeleg această excepție. Cred că, din punct de vedere parlamentar, ar fi în interesul nostru, nostru al tuturor dacă am stabili o, un număr restrâns de state foarte sensibile din punct de vedere politic uh, în această listă, în această listă a statelor în care acordul Parlamentului este necesar. Și am aici amendamentele 98, 99 și 100 și mă refer la statele următoare, Libia, Belarus, Cambodgia și Yemen. Toți cei care cunosc situația din aceste state știu că ele sunt foarte sensibile. Libia și Belarus e clar, de asemenea și în cazul uh, statului Yemen situația este cât se poate declară. V-aș ruga să fiți de acord cu aceste amendamente. Asta pentru ca Parlamentul să aibă o poziție, să poată avea o poziție puternică în momentul în care este vorba despre instrumentele aplicate de BEI. Vă mulțumesc! Grazie. Chiesto inter... Mulțumesc. La cerut cuvântul doamna Hautala, vă rog. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää esittelijää siitä, että työstämään näitä muutosehdotuksia. Vă mulțumesc, domnule președinte, dar la rândul meu vreau să-i mulțumesc raportorului pentru colaborarea strânsă. și, de asemenea, vreau să-i mulțumesc pentru poziția vis a -vis de amendamentele verzilor am încercat uh, să creăm niște amendamente foarte succinte și foarte clare. După părerea mea, majoritatea aspectelor importante pentru noi au fost incluse în propunerea raportorului. Este vorba despre transparența și responsabilitatea eh, ce trebuie să, să fie asumată de către BEI. Vreau să atrag atenția asupra faptului că, conform tratatului de la Lisabona, cer, cerințele vis-a-vis -vis de transparența uh, documentelor, informațiilor, uh, este esențială și în ceea ce privește documentele uh, BEI. Trebuie să acceptăm și să aplicăm acest principiu al transparenței. Și se încearcă tocmai lucrul acesta. Îmi doresc ca Parlamentul European să poată controla investițiile și garanțiile oferite BEI. Acesta trebuie să țină cont de toate valorile Uniunii Europene și trebuie să fie făcute în consecință. Raportorul a fost foarte deschis. Unora dintre amendamentele mele legate de drepturile omului, de, de conflicte și evaluarea acestora. De asemenea, dreptul cetățenilor de a obține informații cu privire la proiectele BEI în diferitele state este bine inclus uh, în, este o temă bine inclusă în uh, amendamente. Și când vine vorba de statele sensibile, cred că uh, uneori BEI ar putea oferi credite și astfel am putea reuși să contribuim la creșterea transparenței uh, în statele care obțin aceste credite. Dacă aceste credite ar putea ajunge la cetățenii din respectivele state, atunci și procedura Uh, per ansamblu ar deveni mai transparentă, după părerea mea. În ceea ce privește listele de state recipiente, uh, în continuare mă abțin pentru că aștept uh, rezultatul votului. Vreau să văd dacă vom avea într-adevăr niște criterii cât se poate declare cu privire la transparență, deschidere, etc. Raportorul spunea de asemenea că încă nu am ajuns la un consens cu privire la politicile climatice. După părerea mea, ar fi normal ca Parlamentul să ceară băncii europene de investiții o strategie privind schimbările climatice. Acest lucru s-ar plia pe obiectivele Uniunii Europene în ceea ce privește schimbările climatice. Și în acest uh, sens uh, țin la acceptarea propunerii mele, nu mi-amintesc numărul amendamentului neapărat, ba da, e vorba despre amendament, amendamentul 74. În acest amendament se solicită BEI crearea unei strategii privind schimbările climatice până în 2012. Această strategie trebuie să fie uh, să se plieze pe obiectivele Uniunii Europene vis-a-vis de schimbările climatice. BEI trebuie să ne ofere, să ne explice modul în care, în care proiectele sale, practic, respectă prevederile din articolul 3.1a. Acum dau cuvântul raportorului din umbră pentru GUE, domnul Huntis. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι έχει γίνει βεβαίω σοβαρή δουλειά. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cred că munca depusă a fost într-adevăr una foarte serioasă. Dați-mi voie să prezint două poziții vis-a-vis -vis de acest raport. Am introdus și o serie de amendamente în acest sens. Deci, mai întâi de toate, legătura dintre activitățile PEI și obiectivele de politică externă ale Uniunii Europene. Nu suntem uh, de acord în multe puncte cu politica externă a Uniunii Europene. Ni se pare că această, uh, acest punct de plecare este unul, uh, unul deloc potrivit și tocmai de aceea nici politicile BEI nu sunt pe placul nostru. Suntem, uh, in, suntem îngrijorați, de asemenea, de coordonarea activităților SAE și a, uh, a, uh, cele ale BEI. Nu vreau să intru în detaliu aici, însă, în orice caz, amendamentele care vizează această temă nu se bucură de sprijinul nostru. Suntem de acord cu creșterea plafoanelor în ceea ce privește creditele maxime. Se propun de asemenea o serie de măsuri care vor face posibilă oferirea garanției potrivite. Și, de asemenea, va fi posibil controlarea acestor garanții oferite și combaterea paradisurilor fiscale. Nu vreau să intru în detaliu, detalii cu privire la fiecare dintre amendamente în parte, Însă vroiam să explic care este poziția noastră vis-a-vis de unele dintre cele mai importante amendamente. Există amendamente care se bucură de acordul nostru. Este vorba aici despre transparența activității uh, BEI de asemenea despre finanțarea unor măsuri de combatere ale schimbărilor climatice. Suntem de acord cu aceste amendamente și de asemenea cu amendamentele care stabilesc criterii cu privire la respectarea politicii de mediu și uh, a drepturilor omului. Vă mulțumesc! Bine, prima de lasciare la parola... Înainte de a da cuvântul din nou domnului uh, raportor, aș dori să vă reamintesc că votul va avea loc mâine joi 28 octombrie. Și acum, pentru concluzii, dau din nou cuvântul domnului Peion. Vă rog. Foarte pe scurt, domnule președinte, doresc să mulțumesc uh, raportorilor din umbră, care tocmai au luat cuvântul. Cred că s-a putut vedea că, într-adevăr, în ce privește transparența, controlul, eficacitatea, am făcut progrese conlucrând. Problema mea, am, mă voi uita la ce, la ce spunea doamna Hout, la strategia BEI și schimbarea climatică, asta nu cred că ne va pune probleme. că nu sunt aici cerințe excesive. Mă preocupă mai mult cele spuse cu mare convingere domnul Lambsdorff și sunt de acord cu parțial cu domnia sa. Deci trebuie, încă astăzi să găsim o soluție, repet, pentru ca lista stărilor și modul în care le tratăm și posibilitatea pentru Comisie și Parlament de a dispune de un control asupra acestor țări sensibile și asupra activităților uh, BEI în aceste țări sensibile, Trebuie să găsim o soluție realistă, dar și puternică. Și mulțumesc din nou. Nu cred că e o problemă care să ne uh, împartă în tabere adverse. Cred că avem aceeași filozofie. Trebuie să găsim, poate în redactarea pe care o veți propune, modul de a uh, uh găsi o formulare pertinentă. Dar uh, problema noastră de a avea proceduri mai precise pentru aceste țări. Mi se pare o direcție corectă. O să vedem în cursul zilei de azi și sper că mâine vom avea cel mai rezultat posibil la vot. Este un text care poate părea atât, uh, destul de tehnic, dar are consecințe politice foarte importante. Mulțumesc tuturor. Președintele, mulțumesc domnule Peion și trecem la punctul următor. Cooperarea civilo-militară și dezvoltarea unor capacități civilo-militare proiect de raport uh, din propria inițiativă prezentat de domnul Eller, raportor, în 27 septembrie. Avem 157 de amendamente pentru uh, acest document. De amendamentele depuse, cele 11 amendamente de compromis pro, de, propuse de raportor, au fost deja discutate pe data de 26 octombrie, marți, la comisia noastră. Uh, deci dezbaterea de azi ar trebui să se limiteze la o recapitulare a chestiunilor principale. Vă reamintesc, se votează joi dimineață. Dau acum cuvântul raportorului domnului Eller. Chairman, colleagues, um, thank you very much. Um... Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, uh, stimați colegi, uh, Mulțumesc uh, tuturor grupurilor politice pentru, uh, de la subcomisia sede pentru o activitate constructivă. N-am început cu proiectul, ci cu un document privitor la situația empirică a cooperării civile și militare și instrumentelor uh, Uniunii Europene și de aici am ajuns la o idee în legătură cu modul în care a structura acest document și uh, cum să facem ca Parlamentul să aibă o poziție mai puternică în această dezbatere, în curs de desfășurare. Cred așadar că am putut uh, ajunge la multe amendamente de compromis în acest fel, um, care structurează mai bine raportul. Eu aș, put, să, aș dori să facem o prezentare a acestor amendamente. Al doilea amendament de compromis uh, spune mai clar că există nevoia unei abordări civile și militare față de crize și că în anumite situații o reacție pur militară sau civilă poate fi suficientă. Apoi, compromisul 3 se ocupă de rolul uh, actorilor nestatali în prevenirea conflictelor și managementul situațiilor de crize. Compromisul 4 se ocupă de uh, problema raportului dintre uh, unități informale, platforme pentru criză și structuri PESC, mai ales în ce privește planificarea și programarea unor măsuri finanțate de instrumentele pentru stabilitate și legăturile DP agencies, which is între Serviciul de Acțiune Externă și uh, uh Parlament. Apoi compromisul 4 uh, solicită o nouă forță de protecție civilă a Uniunii Europene, dar asta neimplicând crearea unei noi forțe permanente, ci uh, să se bazeze pe o resursă comună de tip voluntar și pe mecanisme deja existente. Compromisul 6 uh, cere un echilibru între elementele civile și militare în PESC, pentru ca să nu se creeze o confuzie între rolul jucat de elementul civil și cel militar. Compromisul 7 subliniază rolul Agenției Europene pentru Apărare și încurajează o punere în comun a, a, a proceselor de desfășurare a capacităților civile și militare. Apoi compromisul 9 E important, consolidează amendamentele care sublinează rolul uh, Agenției Europene pentru Apărare. Compromisul 11 uh, uh, sublinează principiul autonomiei, lor de decizie în ce privește cooperarea UE-NATO. Și eu cred că, în principiu, mm, suntem de acord că, din punctul de vedere al Parlamentului, trebuie să avem o abordare coerentă să nu uh, folosim niște principii foarte abstracte când ne formulăm poziția în uh, discuția asta în legătură cu noua structură a structurilor de cooperare civile și militare. El deci se bazează pe trei puncte, consolidarea cooperării civile și militare. Eu cred că am uh, putut să structurăm foarte bine asta la nivel strategic și de cooperare, apoi uh, uh construirea acestei uh, capacități uh, civile și militare. Uh, ocupăm de personal, de finanțare în situații de criză și instrumente pentru managementul crizelor, cu cercetarea și dezvoltarea și cooperarea la nivel multinațional. Cred că avem o abordare imparțială pe cât posibil. N-am putut să acceptăm uh, amendamentele care se opuneau uh, faptului că Uniunea Europeană are nevoie de o asemenea structură și uh, ne va consolida poziția în discuțiile acestea care sunt în curs de desfășurare. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Lözing, raportare din umbră. Da, Vă mulțumesc, domnule președinte. În uh, cadrul sede am spus deja părerea mea personală și de asemenea părerea grupului pe care îl reprezint. Uh, și am introdus o serie de amendamente și tocmai de aceea, pe scurt, dați-mi voie să vă spun următoarele. Nu sunt, suntem de acord cu implicarea, cu uh, colaborarea militaro-civilă. Nu se poate face o diferențiere clară între activitate militară și activitate civilă și tocmai de aceea cerem o politică externă a Uniunii Europene pașnică și civilă. Se spune întotdeauna că capacitățile din, din cadrul acestei cooperări sunt necesare pentru a sprijini organizațiile non-guvernamentale. Însă acestea nu au nimic de câștigat de pe urma includerii componentei militare. Se spune de asemenea că componenta militară este necesară pentru protejarea populației, însă în momentul în care citesc uh, ziarul, îmi dau seama că militarii nu îi uh, protejează nici pe departe pe cetățeni și cetățenii ar trebui să fie protejați de, către mili- de militari. Și tocmai de aceea nu consider că această componentă militară ar putea să ducă, aducă o valoare adăugată întreg, în, întregii politici. Nu există niciun punct al acestui raport cu care să fim întru totul de acord. Uh, am motivat această poziție a noastră, amendamentele noastre reprezintă o îmbunătățire pe alocuri, însă ele nu sunt suficiente în mod clar. De asemenea, amendamentele de compromis nu merg suficient de departe în direcția pe care ne-o dorim noi și tocmai de aceea nu putem fi sub nicio formă de acord cu acest raport. Vă mulțumesc! Grazie, la parola al collega Brandner. Mulțumesc și acum domnul Brandner, doamna Brandner are, colega, uh, are cuvântul, mă scuzați. Vă mulțumesc. După cum a spus uh, și antevorbitoarea mea, am uh, discutat această temă pe larg și ieri am discutat această temă. Mulțumim pentru uh, prezentarea raportului, pentru punctele puse în uh, discuție. Vă mulțumim de asemenea pentru amendamentele de compromis pe care ne le-ați trimis uh, aseară. În special compromisul 4 este bun din punctul nostru de vedere. Vă mulțumim pentru el. După aceea, enumerarea misiunilor și uh, a caracteristicilor acestora ar aduce o valoare adăugată rezoluției. Am putea vota acest punct. Ieri vorbeam despre organismele de, care au drept obiectiv uh, oferirea unui răspuns la criză. Cred că în raportul uh, Weber deja s-a pus în discuție toată această temă. Uh, Există așadar o suprapunere între raportul acesta și raportul uh, Weber. Și tocmai de aceea cred că, pentru că vorbim în două rapoarte, uh, ar fi bine ca ace, aceeași temă să, să fie tratată într-un, într-o manieră asemănătoare. Nu, nu ne dorim uh, viziuni diferite votate în cursul mai multor rapoarte. Aștept că uh, joi să avem o poziție unitară. La amendamentul 84 am spus și ieri că atunci când vine vorba despre personalul din uh, statele din Est, în misiunile uh, Uniunii Europene, există deja un uh, raport pe această temă. Există o prezență de 71%, această temă ar trebui să fie subliniată. Trebuie să subliniem de asemenea faptul că Totul depinde și de personalul care este trimis de către statele membre. Adeseori, misiunile Uniunii Europene au un personal uh, prea mic și bineînțeles că Uniunea Europeană s-ar bucura dacă statele membre ar trimite mai mulți oameni. Și tocmai de aceea consider că în acest raport am putea să le solicităm statelor membre să trimită în misiunile Uniunii Europene uh, Uh, personal uh, civil. Cred că am putea să introducem un amendament oral în care să spunem că cerem statelor membre să trimită mai mulți, uh, mai mulți oameni um, și, bineînțeles, totul trebuie să se facă pe baza unui echilibru geografic. În orice caz, asta am putea formula mai bine. De asemenea, cercetarea pentru apărare această temă ar trebui să fie introdusă în raport în uh, cursul uh, programului cadru 7. Amendamentele 136, 133, 135 și cele din această zonă nu sunt pe placul nostru și tocmai de aceea vom vota împotriva lor. Același lucru se întâmplă și în cazul uh, grupurilor militare care ar se dorește a fi trimise în zonele de catastrofă, lovite de catastrofă. Noi nu suntem de acord cu trimiterea unui personal uh, militar în astfel de uh, regiuni. Avem deja o serie de experiențe cu militarii în trecut și tocmai de aceea trebuie să încercăm a trimite mai degrabă personal civil. Ar fi o mai bună o mai bună idee. Dacă amendamentele 107-108, prin urmare, vor fi votate uh, de către dumneavoastră, noi vom vota împotriva raportului pe ansamblu. Vă mulțumesc. Relatore Ombra. Mulțumesc. Și acum are cuvântul domnul raportul din Ombra, domnul Mavro Nicolas. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi să vă atrag atenția asupra faptului că această colaborare politico-strategică și uh, dezvoltarea acestor capacități militare și civile reprezintă o temă importantă. Însă, toate acestea trebuie să fie incluse în uh, eforturile noastre de a crea o, un principiu global, o premiză globală de acțiune. Trebuie să luăm o decizie vis-a-vis -vis de dezvoltarea și utilizarea în comun a acestor capacități civile și militare. Mm, textul, pe ansamblu, se bucură de sprijinul nostru, este satisfăcător și, uh, de asemenea, atitudinea lui Cristian este pe placul nostru. El a reușit să creeze un raport care poate fi sprijinit de multe grupuri parlamentare. Este un uh, text care, care reușește să aducă la un numitor comun o serie de viziuni diferite. Multe dintre amendamentele introduse de socialiști au putut să fie retrase, asta pornind de la amendamentele de compromis elaborate de către Cristian. Sunt încântată faptul că în text se face o diferență clară între partea militară și partea civilă. Astfel creăm posibilitatea unei colaborări între aceste două componente diferite. De asemenea, creăm posibilitatea dezvoltării acestei colaborări. Se atrage de asemenea atenția asupra modului în care pot fi îmbogățite componentele și uh, se prezinte de asemenea viziunile de viitor. Se face referire, de asemenea, la politica de securitate, uh, politica de apărare comună. Se prezintă, de asemenea, și soluții cu privire la colaborarea între Uniunea Europeană și NATO și între Uniunea Europeană și alte instituții internaționale. Textul este, pe ansamblu, satisfăcător și amendamentele noastre sunt uh, foarte puțin numeroase, asta datorită amendamentelor de compromis. Mâine vom putea să adoptăm un text reprezentativ care reprezintă un aport important la soluționarea problemei. Mulțumesc, domnul Arlachi. Acum. Arlachi, la parola. Uh, thank you, uh, Mr. Chairman. Uh, just uh, some observation. I, I, I not. Uh... Vă mulțumesc, domnule președinte. Pe scurt, nu sunt neapărat uh, foarte la curent cu ce s-a întâmplat în raportul acesta. And I hope amendments will Mulțumesc că amendamentele sunt convins că îl vor mai îmbunătăți și vor face ca acest raport să fie mai ușor de înțeles. Și poate și puțin mai precis. Pentru că am răsfoit textul și nu înțeleg în ce constă în ce constau aceste capacități civilo-militare și această cooperare civilo-militară. Eu sunt așa puțin familiarizat cu toate aceste aspecte. Problema este că nu avem nicio cifră, niciun fel de definiție a structurii nu se face nicio estimare bugetară. Nu știm cât va costa o astfel de structură, câte persoane ar urma să fie angajate și în ce scop. Și uh, față de celelalte entități. Am uh, găsit în text uh, o aluzie la NATO, și faptul că NATO nu ar trebui să vină cu o duplicare a eforturilor, mai ales în ce privește capacitățile civile, ceea ce în principiu e ușor de înțeles. Sigur că trebuie evitată orice duplicare inutilă a eforturilor. De asemenea, se vorbește și despre cooperarea Uniunea Europeană-ONU, dar e foarte, o formulare foarte vagă și de altfel nu spune în ce ar trebui să conste această cooperare. Mă refer mai ales în perspectiva uh, misiunilor de menținere a păcii derulate de către ONU. Deci mi-ar fi greu să explic cuiva ce intenționăm noi să facem. Și sper că aceste amendamente să facă acest text să fie puțin mai aproape de realitate. Uh, ideea, sigur, trebuie salutată, e o idee bună dar sper ca această idee să fie încă o dată puțin mai concretă. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Arlachi. Are acum cuvântul domnul Chelam. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că e o provocare imensă, deci această cooperare uh, civilo-militară. Colegul Eller uh, dă un răspuns excelent în mod cuprinzător și deschis. Deci, majoritatea compromisurilor mie mi se par bune. Însă, mai rămâne să ne, ne asigurăm că suntem mai eficienți și avem o coordonare mai bună. Și cred că e foarte important să evităm duplicarea eforturilor, mai ales în perspectiva noului strategic, concept strategic al NATO în ce privește um, capacitățile civile. Însă aș dori să mă refer la amendamentul 47, foarte important, care solicită uh, întărirea articolelor din tratat în ce privește solidaritatea și ajutorul reciproc. De asemenea, aș dori să insist și asupra importanței cooperării interinstituționale dintre Serviciul pentru Acțiune Externă și celelalte instituții europene. Aceste aspecte sunt uh, mai ales uh, pertinente în contextul unei reacții uh, timpurii. Cum aceste echipe combinate ar putea interveni în primele ore într-o situație de urgență? Dar, pe ansamblu, aș dori să spun că acest document mi se pare foarte bun și îi doresc colegului Eller toate cele bune. Il relatore qualche conclusione de trar. Dacă raportorul dorește să ia cuvântul în încheierea dezbaterii. Zunächst einmal möchte ich mich ähm, ganz herzlich für die Zusammenarbeit. Mai întâi de toate vreau să vă mulțumesc pentru colaborare. Parlamentul are acum responsabilitatea de a formula aceste structuri, de a crea aceste structuri, iar în acest sens Parlamentul trebuie să aibă o poziție unitară, astfel încât viziunea noastră să fie transpusă în realitate. Critica uh, adusă componentei militare care se spune că ar favoriza conflictul, m-a impulsionat în crearea acestui raport. Nu am stabilit ca aceste battle groups să fie folosite în caz de criză, ci am stabilit în cursul discuțiilor noastre ca aceste battle groups, troops, să poată fi of- să își poată oferi asistența, să-și extindă responsabilitățile în momentul în care e nevoie de susținerea lor în cadrul unei uh, acțiuni civile. Așadar, uh, nu se schimbă practic uh, misiunea pe ansamblu a acestor battle groups, nu se trece de la militar la civil, ci ele trebuie să susțină acțiunile civile în momentul în care protecția militară este necesară. Se vorbea despre relația dintre NATO și uh, ONU și uh, UE, etc. Dacă vă uitați în amendamentele noastre, veți vedea că facem referire la toate discuțiile purtate la nivelul Uniunii Europene în urma discuțiilor, în urma summiturilor cu NATO, respectiv ONU. Vroiam să creăm trei misiuni în, urmii, în ultimii 10 ani, n-am prea reușit să le punem pe picioare și tocmai de aceea, în momentul de față, Parlamentul European trebuie să spună lucrurilor pe nume și anume că există o mare diferență între realitățile operaționale și misiunile care au fost, uh, au fost declarate. În momentul de față trebuie să ne spunem părerea legată de uh, necesitățile ce stau la baza acestor structuri, astfel încât să putem transforma în realitate toate misiunile statutate. Cred că raportul meu merge în direcția aceasta, uh, consider că se referă la aspectele practici, practice, de asemenea se mulează pe viziunile uh, explicate de către majoritatea grupurilor parlamentare și sper că structurile despre care vorbim vor fi într-adevăr la un moment dat puse pe picioare. Soluțiune. Mulțumesc. Punctul următor. Uh, este vorba de probleme de rezoluție prin procesul de integrare europeană a Serbiei. discuția noastră nu ar putea avea loc într-un moment mai potrivit, pentru că în ultimele luni s-au petrecut multe evenimente importante pentru Serbia și relația sa cu Uniunea Europeană. A început procedura de ratificare a acordului de stabilizare și asociere. A existat o rezoluție de compromis asupra Kosovo, cu, care s-a bucurat de succes la ONU. Uh, au existat și tensiuni uh, și ciocniri uh, cu cazele acestei Gay Pride Parade la Belgrad și Consiliul a decis să transmită Comisiei uh, cererea de aderare la Uniunea Europeană a Serbiei acum în octombrie. Deci avizul Parlamentului asupra evoluțiilor din Serbia are o importanță deosebită. Și mă grăbesc să dau cuvântul domnului Caci, raportor, ca să-și prezinte textul. Grazie, președinte. Dear colleagues, let me begin by welcoming the... Mulțumesc. Domnule președinte, aș dori să solicit decizia Consiliului de a solicita Comisiei o decizie cu privire la cererea de aderare, aderare a Serbiei la Uniunea Europeană. E un mesaj foarte pozitiv pe care Uniunea Europeană le-a transmis Belgradului și se deschide astfel un nou capitol în procesul de integrare a Serbiei în Uniunea Europeană. Comisia în timp ce Comisia își va pregăti avizul, iar astfel Belgradul va reuși să vadă progresele pe care le-a făcut uh, acum, dar și uh, tot ce îi mai rămâne de făcut. Și cred că trebuie să dăm dovadă, uh, că Belgradul să dea dovadă de optimism precaut, dar și să înceapă o perioadă de reflexie și acțiuni concrete pentru a ajunge la rezultate. Rezoluția privind Serbia sprijină aceste tendințe pozitive. Într-un spirit de parteneriat adevărat, va Uh, scoate în, uh, evidență și uh, problemele pendinte. Aș dori să vorbesc mai ales de chestiunea Kosovo și Tribunal Penal Internațional. Cooperarea cu acest tribunal a fost una dintre condițiile pentru ca Serbia să um, poată adera la Uniunea Europeană. Vladic și Dragici încă sunt urmăriți eu știu, sunt convins că Consiliul a făcut, uh, uh, a luat uh, decizia potrivită, transmitând cererea de aderare Comisiei. Pe de altă parte, trebuie să spunem autoritățile din Serbia că nu va exista niciun fel de progres în acest proces de aderare dacă acest capitol foarte important nu este închis ceea ce înseamnă că Comisia nu are cum să-și dea un aviz pozitiv în ce privește aderarea Serbiei la uh, Uniunea Europeană. Parlamentul va ratifica acordul de stabilizare și asociere cu uh, Serbia, pe care am votat o rezoluție. Acest proces de ratificare al acestui acord a început în iunie 2010, însă nu va fi finalizat până când cooperarea Serbiei cu Tribunalul de la Haga nu uh, va fi totală. Mladic și Hagic uh, trebuie să fie identificați și trebuie să fie predat Tribunalului Penal Internațional. Poziția uh, puternică din rezoluție e în, uh, în acord cu concluziile Consiliului din uh, urmă cu două zile. Chestiunea statutului Kosovo. Pe lângă cooperarea cu Haga, această chestiune a urmărit Belgradul în ultimii 10 uh, ani, mai ales în contextul relațiilor cu țările vecine. Serbia a avut întotdeauna uh, relații uh, proaste cu vecinii, dar am putea spune că în prezent ele se îmbunătățesc. Uh, adoptarea rezoluției de la Srebrenica, de la adunarea uh, din Belgrad, trebuie salutată. Pe de altă parte, Uh, declararea statutului de stat independent al Kosovo a reprezentat un obstacol în uh, relațiile de bună vecinătate din uh, regiune. Rezoluția salută dorința Belgradului de a începe un dialog cu Prișina, mai ales având în vedere că ambele părți trebuie să dea dovadă de deschidere față de dialog și să facă totul pentru ca el să fie încununat de succes. Dialogul trebuie să înceapă fără întârziere și să dea, pentru că ambele părți să dea Uh, dovadă de cooperare în acest obiectiv comun, apropierea de Uniunea Europeană. Rezoluția mai trece în revistă și alte aspecte, reforma justiției. Trebuie ca în Serbia să se instituie statul de drept. Rezoluția salută faptul că eforturile de reformă au început, uh, reforma în curs a sistemului judiciar are câteva lacune grave. Acest lucru a fost subliniat în mod repetat de către experții comisiei. Din 850 de judecători și juriști care au fost numiți, uh, numiți în procesul de alegeri, mai puțin de jumătate au primit uh, uh, răspunsuri individuale la sesizări la un an după ce a avut loc alegerea. În ciuda eforturilor depuse, se pare că există cauze pendinte foarte numeroase. Uh, realizările actuale ale reformei trebuie să fie revizuite. Combaterea corupției e o chestiune strâns legată cu uh, statul de drept, stabilirea statului de drept în această țară. Agenția de combatere a corupției trebuie să se beneficieze de sprijinul tuturor uh, uh, instituțiilor. Uh, restituirile de pământ și de proprietăți. Deși s-au făcut foarte multe promisiuni, nu s-au înregistrat uh, progrese concrete. Drepturile de proprietate trebuie să fie pe deplin garantate și acest lucru nu se va uh, face dacă problema restituitilor nu va fi soluționată. Libertatea mass media. În conformitate cu un index publicat de către Reporter Fără Frontiere, Serbia a scăzut de la 62 la 85, cu 23 de locuri. Uh, combaterea mass ă, libertății de exprimare este încă omniprezentă. Jurnaliștii sunt amenințați ă, chiar cu ă, asasinarea. Majoritatea acestor cazuri nici măcar nu a fost judecată la Curtea de Justiție. Ar trebui, în calitate de eurodeputat, să spun că constat un, o, o doză de tăcere de la instituțiile Um, statului, spune un uh, ziarist uh, uh, interogat. Reprezintă, această situație reprezintă un obstacol între comunicarea între parteneri. Sper că odată cu progresul în procesul de integrare, Belgradul va depăși și acest obstacol. În încheiere aș dori să spun că Serbia a început această cale istorică spre aderarea la Uniunea Europeană. Cred că trebuie să fim extrem de fermi, trebuie să sprijinim clar eforturile Serbiei, însă în același timp trebuie să, uh, să, să identificăm toate aceste provocări pe care liderii de la uh, Belgrad trebuie să le rezolve. Acesta este scopul acestei rezoluții. Aș dori să mulțumesc secretariatului AFET, echipei mele, pentru ajutorul acordat în redactarea acestei rezoluții. Aș dori să mulțumesc și șefului uh, Uh, biroului de integrare de la Belgrad pentru uh, cooperarea foarte bună cu noi. Aș dori să vă mulțumesc pentru atenție și aș dori să avem o dezbatere fructuoasă și sunt gata să răspund la toate întrebările dumneavoastră. Vă mulțumesc. Grazie. Uh, interventi dei relatori eu. Președintele, mulțumesc și acum raportorii din umbră. În primul rând au cuvântul domnului Șepflin. Mulțumesc, domnule președinte. Aici sunt, mai în spatele sălii. Mulțumesc, domnule Cacin. Raportul este foarte bun, uh, exhaustiv, se ocupă de toate mm, subiectele importante. Serbia, sigur, a început să facă pași spre Europa și este de salutat această evoluție. Bine, procesul este unul încet, lent, nu se va întâmpla nimic peste noapte, dar e important ca autoritățile și societatea din Serbia să înțeleagă că procesul este unul de durată și nu va fi ușor. Sunt de acord când se spune că o cooperare de plină cu Tribunalul Penal Internațional, că mișcarea spre acceptarea Kosovo ca o realitate, sunt condiții necesare pentru aderare, însă vă spune și că nu sunt suficiente în ele însele. Cred că mai există încă uh, probleme nerezolvate. Uh, Acesta figurează în uh, raportul domnului Cațin. Serbia încă nu a deplinit toate criteriile de la Copenhaga. Ce n-am găsit însă în raport, și este un domeniu dificil, e problema cu serviciile secrete. Există un stat ascuns, un stat în umbră în, în Serbia și trebuie să rezolvăm această problemă înainte, înainte de a recunoaște că Serbia este o democrație funcțională. Pentru că serviciile secrete distorsionează uh, funcționarea instituțiilor democratice și forme de intervenție politică menționate de domnul Cațin plătesc tribut acestui, uh, acestei probleme. Și corupția este o problemă majoră, trebuie cumva să, o, să fie combătută. Bine, corupția nu e un fenomen nou. A existat într-o anumită măsură și în perioada comunistă și apoi lucrurile s-au deteriorat, inclusiv din cauza boicotului UE din anii 90. Și sigur că e dificil să stârpim corupția, dar nu este și imposibil. La fel și cu organizațiile mafiote, e, domnul Cacin a menționat și independența justiției. Eu aș adăuga că trebuie să fie o uh, separare a puterilor mai strictă decât cea existentă la ora actuală, că altfel se acționează în detrimentul uh, democrației. Autoritatea instituțiilor uh, sau lipsa acestei. așa, asta e o problemă răspândită în toate țările excomuniste. E o problemă cheie a statului de drept. Dacă uh, autoritatea statului rămâne slabă, atunci uh, sigur că oamenii uh, vor utiliza pilele și relațiile în, uh, în raportele lor cu statul. Și și aici trebuie să se schimbe situația, pentru că dacă nu, nu putem vorbi de o democrație funcțională. Sunt de acord cu domnul Cacin, cred că Serbia este un stat prea centralizat, cred că o deconcentrare a puterii este un element esențial și menționez și eu cazul Voivodinei, cu o societate multiculturală, recunoașterea căreia este o condiție necesară pentru că Serbia să poată fi numită cu adevărat o democrație, așa cum dorim tuturor. Apoi, uh, uh, în legătură cu relația cu NATO, asta înseamnă, uh, bine, asta înseamnă cumva o acceptare a trecutului, nu doar a ultimelor 20 de ani, dar a trecutului comunist al Serbiei în general pentru că s-au întâmplat uh, lucruri groaznice în uh, anii 40-50. Uh, și nu știu dacă această moștenire a trecutului a fost pe deplin înțeleasă și acceptată în Serbia. Și uh, până nu se va întâmpla această acceptare, nu se va produce această acceptare, aceste probleme nu se vor rezolva. Apoi, liberalizarea regimului vizelor, da, sunt de acord, e un pas foarte important în direcția corectă și ar fi regretabil uh, dacă nu ar funcționa. Mulțumesc din nou în încheiere domnului Cacin, este un raport foarte bun. Mulțumesc tuturor care, celor care au colaborat la redactarea sa. Mulțumesc, acum are cuvântul doamna Copa, raportare din umbră pentru socialiști democrați. Mulțumesc. Mai întâi aș dori să felicit raportorul, pe domnul Cacin, pentru raportul său exhaustiv. După cum a spus, a spus deja domnul președinte, Proiectul de rezoluție sosește exact în momentul potrivit, la două zile după decizia Consiliului de a invita Comisia să-și uh, predea opinia și uh, la câteva zile înainte de raportul Comisiei. Ce cred eu că este important e că raportul recunoaște progresele făcute în multe sectoare și eforturile întreprinse de guvernul sârb de a-și îndeplini obligațiile în procesul aderării la Uniunea Europeană Uh, realități pe care grupul socialist al socialiștilor și democraților uh, le susține. Dragi colegi, știm cu toții că Sârbia este la răscruce de drumuri. Poziția Uniunii Europene va determina direcția uh, viitoare a, pe care o va apuca Serbia, stabilitatea Serbiei și, în consecință, stabilitatea în Balcani. Uh, Serbia are nevoie de Europa și noi nu putem concepe o regiune a Balcanilor de Vest fără, de vest fără Serbia. Sunt de acord cu raportorul. Uh, guvernul și poporul sârb în general trebuie să acționeze și să rezolve problemele uh, pe care le mai are. E clar că Serbia uh, anului 2010 nu are nimic de a face cu Serbia anului 2000. Uh, țara are un guvern cu adevărat democratic, angajat uh, perspective europene, decis să întoarcă pagina și care acționează într-o direcție corectă. Serbia a demonstrat în practică hotărârea sa de a adera la Uniunea Europeană. Vă reamintesc de uh, implementarea unilaterală a acordului uh, interimar, uh, rezoluția Parlamentului European despre Srebrenica, uh, cererea de a, de, de a adera din uh, 2009 și un dialog direct cu Kosovo sub uh, egida europeană. Totuși, țara încă se găsește între Ciocan și Nicovală, pe de-o parte Kosovo și pe de altă parte pe Tribunalul Penal Internațional. Sigur că soluționarea problemei Kosovo nu este o precondiție a, uh, a aderării, dar uh, Tribunalul Penal Internațional este. Uh, Eh, știm că evoluțiile privitoare la Kosovo totuși vor fi eh, eh, de o importanță deosebită pentru perspectiva europeană a Serbia. În această perspectivă, rezoluția Parlamentului a fost un pas înainte în perspectiva normalizării relațiilor între Serbia și Kosovo. Raportorul pe drept cuvânt nu a insistat asupra Kosovo. Grupul meu politic, încă de la început, a susținut un dialog direct între părțile implicate lucru care va influența pozitiv aspirațiile europene ale Republicii Serbia și ale Kosovo. Din cauza situației politice dificile actuale din Priștina, cred că la, la liniatul 4 ar trebui să adăugăm și ce așteptăm de pe urma acestui dialog. Poate o abordare pas cu pas care să permită uh, Uh, începerea dialogului cât mai curând posibil, dialog care să se bazeze pe aspecte mai tehnice și apoi care să continue și cu problemele mai dificile. În orice caz, cred că e nevoie de o uh, referență specială uh, la importanța cooperării Serbiei cu EULEX. La alineatul 5, referitor la Tribunalul Penal Internațional, Pol politica UE în zonă este una de pacificare, dar asta presupune sigur pedepsirea criminalilor de război și reconcilierea. În, suntem cu toții de acord că o cooperare de plină și arestarea ultimilor fugari uh, este o prioritate. Dar ce înseamnă o cooperare de plină? Se poate insinua că autoritățile sârbești nu au cooperat cu Tribunalul Penal Internațional, deci e o problemă de interpretare interpretare pe care o face Tribunalul Penal Internațional. Arestarea, sigur că e ultima uh, dovada supremă a cooperării, dar o cooperare de plină nu înseamnă numai arestarea. În tot cazul, în, uh, putem face oricând o evaluare a situației în acest proces de aderare, în cursul procesului de aderare și asta este și concluzia Consiliului de luni, dacă există sau nu această cooperare de plină. Mă voi referi în încheiere la uh, nevoia de a regândi o strategie globală de a localiza pe fugitiv. Asta este o formulare a raportului. Eu zic că e prea vagă. Care ar fi această strategie care trebuie regândită? Oare există o astfel de strategie? Poate ar trebui să facem o referire la metodele de anchetă și să spunem foarte clar că e vorba de alineatul 49 a fostului raport despre Serbia, care solicită Serbiei să-și sporească capacitățile de cooperare și să adopte o abordare mai riguroasă, multidisciplinară pentru arestarea fugarilor. Ce rezultat concret există e descoperirea recentă a jurnalului lui Mladiș de trei mii de pagini care conține multe uh, informații prețioase asupra activității fugarului pe durata războiului uh, din Iugoslavia. Apoi, vreau să mai spun că pe noi, pentru noi politica uh, de cooperare regională este o piață de temelie pentru Balcanii de Vest. Trebuie să încurajăm Serbia să joace un rol constructiv în regiune. Uh, și să aibă o poziție pragmatică. Apoi la alineatul 3 cu liberalizarea vizelor trebuie să uh, ținem cont de cele spuse de doamna Malmström și să vedem exact ce probleme mai rămân la acest nivel. Eu consider că la același paragraf ar trebui să încurajăm contactele personale dintre oameni pentru facilitarea schimburilor uh, de studenți sau profesori. Apoi o, propun o mai mare dezvoltare a paragrafului alineatului 11 cu progresele împotri, luptei împotriva crimei organizate și să avem o referire specifică la traficul de droguri. La alineatul 10, reforma polițienească și cooperarea cu vecinii, țările vecine, există un acord recent cu Bosnia-Herzegovina, care este simbolic. Am putea adăuga că Serbia până acum a semnat acordul de cooperare în zonă cu 18 state europene. În plus, să nu uităm că Serbia, din 2007 și până acum, a înființat biroul ombudsmanului, iată un nou pas înainte pe calea democrației și Realization Project in Serbia, which is referred in paragraph 40. Mă voi referi în final la alineatul 14, Aici uh, este o provocare importantă. Uh, să ne gândim la, la cazul Voivodinei. Eu aș, uh, am depus un amendament pentru o abordare mai echilibrată aici. Doresc în final să mulțumesc din nou domnului Cacin, să-l felicit pentru raport și să mai fac o propunere. Raportul de țară va fi publicat uh, pe data de 8 noiembrie. E vorba de raportul Comisiei uh, uh, despre Serbia. Poate că am putea schimba termenul de punere a amendamentelor, care acum este 10 noiembrie, pentru a lua în considerare și cele, mă rog, și raportul Comisiei. Mulțumesc, președintele. Mulțumesc, dragi colegi. Foarte multă lume vrea să ia cuvântul și pentru că toată lumea să poată să o facă. V-aș ruga să vă restrângeți intervențiile la 3 minute. Ținând cont și de faptul că mai avem încă două puncte pe ordinea de zi și că trebuie să terminăm până la două, două, orele 12 și jumătate. Așadar, dau cuvântul în primul rând doamnei Brandner. Concludere într-o 3 minute. Da, o rog să respecte 3 minute de vorbire. All thank you. Um, we really, we always... Vă mulțumesc. Am discutat deja într-un grup de lucru proiectul nostru de rezoluție, ce mi se pare foarte echilibrat, foarte bun. Nu vreau să repet cele spuse despre Tribunalul Penal Internațional, însă vreau să laud modul în care au fost, au fost făcute referiri la acesta în raportul dumneavoastră. Dialogul constructiv cu Kosovo este foarte, foarte potrivit. Este un pas bun în direcția potrivită, însă în același timp trebuie să fie eliminate structurile puterii uh, sârbe în Kosovo. Deschiderea este importantă, însă vrem să vedem uh, ce se face concret la fața locului. În momentul în care vorbim despre Kosovo, nu trebuie să uităm și uh, statul bosniac și crearea, dorința de a crea un stat puternic bosniac. Trebuie să formulăm totul cât se poate de clar și în ceea ce privește Bosnia. De asemenea, reforma sistemului judiciar este necesară. Avem nevoie de schimbări marcante în Serbia. Spuneam deja că salutăm abro- abro- adoptarea legii privind uh, egalității între sexe de către guvernul uh, serb. Vă mulțumesc. La parola... Mulțumesc și acum. Aia cu domnul Cucan, președintele delegației pentru țările din sud-estul Europei. Chairman, uh, I think we... Vă mulțumesc, domnule președinte. Cred că textul pe care îl avem în față este unul uh, bun. Se face referire la toate aspectele esențiale în ceea ce privește Serbia. Serbia. La 10 ani după era Milosevic, Serbia se îndreaptă pe calea integrării europene. În general, în ultimii ani, evoluția Serbiei a fost una pozitivă. Mm, nu vreau să menționez decât acordul de stabilizare și asociere și, de asemenea, liberalizarea vizelor în acest sens. E important ca integrarea europeană să rămână prioritatea Serbiei. Parlamentul European trebuie să încurajeze această atitudine. Important este că Consiliul a cerut Comisiei să prezinte o opinie cu privire la Serbia. Aceasta este un, uh, un mesaj pozitiv transmis atât Serbiei cât și întregii regiuni. Concluziile Consiliului de luni menționează o serie de abordări constructive în cadrul dialogului cu Kosovo și, de asemenea, menționează colaborarea Serbiei cu Tribunalul Penal Internațional ca o condiție de bază uh, pentru continuarea discuțiilor pe viitor. Parlamentul European trebuie să accentueze aceste două aspecte în rezoluția sa. În urmă cu câteva săptămâni, delegația pentru sud-estul Europei a Parlamentului European a vizitat Belgradul și s-a discutat acolo evoluțiile cele mai recente din uh, Serbia. Cred că aceste, uh, cred că concluziile noastre ar trebui să fie luate în considerare în elaborarea raportului. În primul și în primul rând, cooperarea uh, regională. E clar că Serbia poate colabora cu uh, vecinii săi uh, pe tot felul de platforme. Iar uh, Serbia rămâne un pilon în cadrul cooperării regionale, însă singurul spin rămas în zonă este Kosovo. De asemenea, bunele relații cu vecinii reprezintă o condiție sine qua non pentru viitoarea integrare europeană. Două domenii de interes și de îngrijorare sunt următoarele. Au crescut numărul de resortisanți sârbi care cer uh, azil în statele membre ale Uniunii Europene. Astfel, sau această situație s-ar putea să cauzeze mari probleme la nivelul liberalizării vizelor pe ansamblu. De asemenea, o altă problemă este creșterea importanței grupurilor radicale, extremiste din uh, Serbia. Această problemă se propagă de ceva timp încoace în Serbia, de altfel, și a fost uh, chiar încurajată de autoritățile de acolo. În orice caz, acum trebuie să le spunem partenerilor sârbi că aceste tendințe trebuie să fie tăiate din rădăcină. În orice caz, felicitări pentru raport. Uh, al președinte Danjean. Urmează domnul Danjean. Mulțumesc, domnule președinte, felicitări domnului Cucan pentru domnul uh, domnului Cacin pentru raportul său echilibrat, pertinent, care uh, pune în lumină succesele incontestabile ale Serbiei și ale actualului guvern în drumul Serbiei spre Europa, deci trebuie salutate aceste progrese și raportul de asemenea pune în evidență și progresele care rămân de făcut, succesele numeroase înregistrate în cazul Serbiei, din păcate, ca peste tot în, în, în regiune, um, fac puțin uh, aduc un fel de stare de relaxare. Am avut uh, liberalizarea vizelor, uh, rezoluția despre Kosovo, avizul Consiliului care dă mandat comisiei, toate astea sunt succese evidente datorate perseverenței guvernului sârb. Dar nu trebuie acum să se renunțe la eforturi și să se intre în niște speculații de, cu privire la data de aderare sau așa ceva. Uh, Sigur că un subiect central al acestui proces, cum pe drept cuvânt s-a spus aici, reprezintă Tribunalul Penal Internațional și cooperarea cu acesta. Eu sunt convins că putem concilia o exigență absolută și domnul Cucan a spus că e a 10 aniversare a căderii lui Milosevic, dar este și a 15-a comemorarea a evenimentelor de la Srebrenica. Este intolerabil ca Mladic să se afle încă în libertate. Deci trebuie să conciliem această exigență absolută a arestării fugarilor, dar în același timp să arătăm și înțelegere față de progresele uh, realizate de Serbia. Eu cred că Sigur că în fiecare zi apar lucruri noi fa- față de cele ce n-au fost făcute, cel puțin între 2004 și 2008 de către guvern. Aici trebuie salutat uh, curajul procurorului pentru crime de război. Deci, ce nu s-a făcut între 2004 și 2008 aflăm în fiecare zi. Trebuie ca guvernul actual din Serbia să își contribuie eforturile și rolul său pedagogică, spune arestarea lui Mladiș nu este doar o condiție tehnică și politică pentru aderare, e vorba și de o necesitate pentru însăși societatea sârbă față de existența unor fenomene uh, semnalate aici de colegul Șöpfin. Mulțumesc, spune președintele, și acum domnul Taler. Hvala lepa, gospod predsednik. Rad bi izrazil svoje... Vă mulțumesc, domnule președinte. Sunt uh, de acord cu acest raport uh, de rezoluție creat de domnul Cacin. Proiectul de rezoluție, propunerea de rezoluție ne arată toate lucrurile pe care Serbia trebuie să le facă pentru a adera la Uniunea Europeană și ne arată care este situația din uh, Serbia în momentul de față. Decizia luată luni este una pozitivă. Asta și din punctul următor de vedere. În momentul în care Serbia va răspunde la chestionarul transmis de către Comisie, va avea de asemenea posibilitatea de a se de a înțelege măsurile pe care trebuie să le pună în aplicare în viitor. În ultimii ani, Serbia a avut o poziție cât se poate de clară. S-au acceptat rezoluțiile ONU și NATO și, de asemenea, au fost uh, propuse o serie de, uh, de noi proiecte de lege prin care Serbia practic uh, se confruntă cu trecutul său sângeros. În momentul de față, însă, nu trebuie să mai tolerăm niciun fel de scuze în ceea ce privește neaplicarea reformelor. Nu este normal ca Serbia și Kosovo să mai aștepte 10 ani de zile pentru a-și normaliza, până la normalizarea relațiilor între ele. Trebuie să acționăm acum, trebuie să fim cât se poate de clari. Cred că ar fi foarte bine ca Serbia și Kosovo să discute, să ajungă la un numitor comun cât mai repede cu putință. Asta ar putea uh, să contribuie la îmbunătățirea calității vieții în ambele state și, de asemenea, ar putea contribui la îmbunătățirea calității, la îmbunătățirea vieții cetățenilor sârbi din Kosovo. Din păcate, există și o umbră care se apleacă asupra Serbiei. Uh, Mă refer la violențele de stradă. Am văzut asta la data de 10 octombrie, în timpul uh, paradei homosexualilor și, de asemenea, cu ocazia unui meci de fotbal organizat la Belgrad. Este vorba despre extremiști care uh, transmit o serie de mesaje politice. Din păcate, aceasta este consecința întunecată a regimului uh, Milosevic. Și în acest context trebuie să arătăm uh, cu degetul acele forțe politice care sprijină un astfel de comportament. Un stat democratic trebuie să condamne comportamente de genul acesta. Acestea sunt dilemele cu care se confruntă Serbia în momentul de față și sper că Serbia va reuși să se spele de această rușinoasă moștenire. Vă mulțumesc. Allora, il colega Atkins. Mulțumesc. Domnul Atkins și apoi doamna Muniz. Nu o să răpesc prea mult din timpul comisiei, repetând ce s-a spus până la greață. Mă refer doar la alineatele 4 și 5 și să spun cât de importante sunt pentru noi. Condițiile TIPP eh, sunt foarte importante, iar în ceea ce privește Kosovo trebuie să se înregistreze progres. Aș dori să-l felicit pe coleg pentru raportul său, eh, un raport bun eh, și aș dori să îl felicit mai ales pe domnul Șopfin, pentru, uh, uh, pentru rezumatul excelent, uh, mai ales în ce privește uh, serviciile secrete și corupția. Cu aceste comentarii și amendamente, cred că acest raport ar trebui votat cât mai repede cu putință. Grazie. Colega Muniz, a seguire... Mulțumesc, colegul Muniz și apoi domnul Peterle. Mulțumesc, domnule președinte. E vorba de un proiect de uh, raport foarte uh, echilibrate, se referă la reforme uh, pentru ratificarea acordului de la stabilizare, liberalizarea vizelor și cooperarea cu uh, TIPP. Rezoluția Parlamentului European cu privire la Srebrenica este și ea acoperită. Parada homosexualilor ci toate celelalte elemente, toate figurează în, uh, în uh, proiectul de rezoluție și cred că e foarte bun. Dar, cred că statele membre nu sunt cu toate de acord în ce privește abordarea chestiunii uh, recunoașterii Kosovo, ceea ce a favorizat o abordare europeană pentru că ar trebui să încercăm să, uh, să, să ajungem la această poziție europeană pe baza TIPP. Să ajungem la un uh, acord la nivel european și aș dori să se menționeze acest aspect în uh, proiectul de rezoluție. Însă, cred că trebuie o actualizăm cu concluziile Consiliului de luni, care mie mi se par pozitive ele reprezintă un pas înainte pentru ca Europa să se apropie de Serbia și mai mult. Mulțumesc, domnul Peterle, și apoi doamna Cornelison. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să îl felicit pe domnul Cacin pentru acest raport excelent. Într-adevăr, e un raport foarte realist. Am mai acordat atenție tuturor elementelor care pot fi văzute ca semne de progres. Și mă bucur de faptul că situația s-a îmbunătățit de la ultima dezbatere. Raportorul a mai menționat și toate elementele cheie care reprezintă baza unei uh, integrări ulterioare a Serbiei la Uniunea Europeană. Serbia este o țară candidată și, la fel ca și alte state candidat, e în interesul acestei țări să facă cât mai multe cu putință pentru a-și uh, înlesni procesul de uh, integrare. E, sunt sigur că există și potențialul și voința politică în acest sens. Sunt de acord și cu cei care au pus uh, accentul pe relații bune de vecinătate în toate sensurile. Doamna Cornelison. Mulțumesc, domnule președinte. Pe lângă ce a spus doamna Bratner, Aș dori să menționez două aspecte. În primul rând că mă bucur de felul în care ați uh, inclus uh, parada homosexuală în acest raport. am vorbit cu participați la această paradă și uh, se pare că poliția uh, a făcut, uh, a asigurat uh, uh siguranța la această paradă. Nu s-a a fost niciun rănit. E foarte important însă să facem diferența între această paradă și violențele care au avut loc în aceeași zi. Și de asemenea este foarte important pentru mine și se pare că și pentru dumneavoastră faptul că Parada a avut loc în condiții de siguranță, însă că ciocnirile ne arată că autoritățile din, uh, de la Belgrad trebuie să depună eforturi pentru a uh, combate vocile uh, extremiste. Raportul mai uh, acoperă și alte elemente. Uh, în decizia Consiliului de luna trecută s-a vorbit și despre cooperare uh, de plină, importanța acestei cooperări, pe drept cuvânt, pentru că, într-adevăr, e nevoie de astfel de cooperare pentru a ajunge la stabilitate în regiune. Sigur că cooperarea de plină este o uh, condiție foarte importantă în uh, decizia Consiliului, dar această decizie menționează și faptul că Uniunea Europeană e gata să ofere orice ajutor uh, necesar Serbiei. Și eu aș milita pentru, apăra, pentru acordarea acestui ajutor în mod mai proactiv. Când am uh, fost la Belgrad, dar și în Parlamentul olandez, am vorbit și de un fel de fond pentru vânători să avem o o, o încurajare pozitivă, o dinamică pozitivă a procesului pentru găsirea fugarilor. Din ce am înțeles ce a spus domnul Bramertz, a fost invitat, el nu poate să ia cuvântul la Parlamentul European, deci ar fi o, o ocazie foarte bună să-l invităm să vedem și cum Uniunea Europeană poate să-l sprijine uh, și să sprijine Serbia în acest sens. Vă mulțumesc! Mulțumim! Il la parola... Înainte de a da cuvântul reprezentantului Comisiei, domnul Mirel, aș dori să vă comunic faptul că, de acord cu uh, raportorul, termenul pentru depunerea amendamentelor uh, a fost uh, deplasat pentru data de 11 noiembrie la, a fost amânat pentru data de 11 noiembrie la orele 12. Are cuvântul reprezentantul Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și raportorului domnului Catin pentru o propunere foarte bună, pozitivă. Salutăm concluziile Consiliului de luna trecută, de luna aceasta. Domnul comisar Füle a spus foarte clar că e vorba de o evoluție foarte pozitivă, nu doar pentru relațiile cu Serbia, dar pentru întreaga regiune, pentru stabilitatea ei. În ce privește Tribunalul Penal Internațional, Concluziile Consiliului și declarația domnului comisar Friule sunt foarte clare și nu există nicio ambiguitate aici. Există condiția uh, capturării fugarilor și este una esențială. Concluziile însă uh, nu merg până acolo încât să spună că o uh, cooperare de plină este egală cu uh, arestarea celor doi uh, condamnați, pentru că asta ar însemna o condiție prea punctuală. Uh, oricum și după arestarea acestor fugare ar fi în continuare de, uh, uh, necesar cooperarea de plină, inclusiv pentru, de exemplu, transmiterea documentelor și informațiilor. Până acum, cooperarea de plină a fost înțelesă ca fiind o obligație de mijloace și nu de rezultat. În ce privește uh, justiția, salutăm propunerea domnului Cațin și decizia politică necesară pentru uh, aceste schimbări în numirea nu doar a uh, judecătorilor, ci și a procurorilor. Problema este cu procedura. Procedura nu este una neajuns de transparentă și poate duce la politizarea justiției, după cum a spus pe drept domnul Casti, în ce privește articolul 12 cu mandatele în alb. Noi am sugerat să avem o formulare chiar și mai uh, severă, pentru că este un sistem complet non-democratic. Uh, ar trebui să transmitem un mesaj puternic, nu doar să atragem atenția. Uh, da, salutăm articolul 4 în legătură cu buna relație cu vecinii, cooperarea regională, dar poate că există aici un element de importanță maximă și anume că Serbia blochează importurile din Kosovo, în ciuda acordului CEFTA. Uh, pentru că nu acceptă stampile vamale. Deși acestea respectă regulile internaționale de comerț, deci sugerăm să elimine acest impediment uh, la adresa bunei uh, funcționări a CEFTA. În legătură cu situația romilor, uh, articolul de aici este foarte bun, dar mai este un element suplimentar și anume că pentru a ne asigura că toți romii au documente de identitate, lucru care, din păcate, până acum nu s-a întâmplat, uh, trebuie să avem și aici o formulare mai uh, puternică. Apoi, articolul în legătură cu acordurile de extradare, acordul semnat cu Croația nu include și crimele de război. Bine, acordul încă nu a fost încheiat, dar uh, cu Croația, cel puțin el, nu include crimele de război, lucruri regretabile. Pe scurt, ca să nu uh, mă întind prea mult aici, sugerez, uh, există niște remarci minore, dar le putem transmite domnului Cacin în scris sau în cursul unor întrevederi bilaterale mă grăbesc să închei aici. Vă mulțumesc pentru atenție. Președintele, mulțumesc și în încheiere are din nou cuvântul domnul Cacin, dacă dorește. Da, mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul, mulțumesc pentru sugestii, pentru amendamente care pot contribui la o revoluție cât mai completă asupra Serbiei. Încep prin a răspunde domnului Schöpflin în legătură cu observația acestuia uh, cu privire la activitatea serviciilor secrete. Eu nu sunt de acord cu domnia sa, eu cred că influența serviciilor secrete este în des creștere, dar uh, există probleme care trebuie rezolvate. Acum câteva săptămâni uh, a fost ziua serviciilor secrete, a participat a participat președintele, primul ministru, dar uh, problema a fost cu fostul uh, director al serviciilor secrete. Pentru că imediat ce uh, acesta uh, a fost îndepărtat, a fost arestat și domnul Karadzic. Deci uh, serviciile secrete știau unde se afla Karadzic, e clar. Și atunci semnalul acesta de la Belgrad nu este unul foarte pozitiv, pentru că pe de o parte rolul serviciilor secrete uh, este uh, din ce în ce mai puțin important, dar în același timp se transmit niște semnale greșite. Ar trebui rezolvată de către Serbia această problemă, pentru că în același timp procurorul Vukcevic, care se ocupa de crimele de război, a declarat public că uh, uh, directorul serviciilor secrete era uh, vinovat de insuccesele în legătură cu capturarea lui Mladic și s-a menționat iară 2004 și 2008. în legătură de cele, cu cele spuse de colega Copa, e clar că în orice caz uh, vor exista amendamente și termenul poate fi amânat cu o zi, nu sunt de acord, dar oricum uh, raportul va fi uh, făcut disponibil pe data de 8 noiembrie, după cum pentru că s-a menționat aici problema raportului din partea Comisiei, dar până la urmă, oricum, procesul de ratificare este mă, face progrese și e bine de a uh, depune și niște amendamente orale înainte de uh, discutarea în plen, pentru că lucrurile sunt în evoluție continuă. ce privește cele spuse de doamna Brandner cu desfințarea structurilor paralele din Kosovo. Eu mă ocup de Serbia, nu de Kosovo, nici de Bosnia-Herzegovina. Dar dacă dumneavoastră considerați că ar fi bine, sigur că puteți eh, propune un amendament, vom discuta cu raportorii din umbră, dacă putem ajunge la un acord cu privire la amendamentele de compromis, să evităm eh, pagube colaterale politice, că până la urmă e vorba, până la urmă, despre eh, cum vor înțelege sârbii, sârbii mesajul nostru. Deci noi trebuie să ne exprimăm foarte clar. domnul Cucan, domnul Danjan și cu mine am încercat să transmitem anumite mesaje în Serbia și sperăm că va exista și o reacție pozitivă la ele în viitor apropiat. Dar vreau să adaug un lucru. În primul rând, nu am spus nimic despre rolul ombudsmanului, dar este o instituție foarte importantă în Serbia și voi depune eu însumi niște amendamente pentru salutarea rolul ombudsmanului, care deja a deschis trei birouri în Valea Preșevo. și contribuie la democratizarea situației din Serbia. În de, de fiecare dată când mă deplasez la Belgrad, încerc să conving uh, parlamentarii din Serbia să vină aici la Parlamentul European. Am rugat președintele Parlamentului să vină aici, dar încă n-am primit niciun răspuns. Uh, din partea biroului președintului nostru, domnul Buzek. De aceea profit de ocazie să fac un apel la domnul Buzek și la cabinetul său să aibă atitudine mai pozitivă, să răspundă imediat la solicitări, nu doar în cazul Serbiei, dar și în cazul adunării parlamentare din Voivodina. Orice comunitate locală care încearcă să joace un rol în aderarea la UE a Serbiei. Deci ar fi bine ca și președintele să fie mai activ. Mulțumesc încă o dată și uh, aștept o cooperare uh, foarte bună cu raportorii din umbră și aștept cu interes amendamentele. Mulțumesc, domnule Cacin, spune președintele. Trecem acum la proiectul de aviz privind acordul interinstituțional privind cooperarea în domeniul bugetar cu intrarea în vigoare a tratatului de Lisabona, e necesară o revizuire a acordului interinstituțional privitor la cooperarea în materie bugetară. Punctul 2 al noului acord se ocupă de tema finanțării PESC și proiectul de aviz prezintă o analiză și o discuție detaliată a acestui punct. Aproape toate dispozițiile, ale, dispozițiile fostului acord interinstituțional au fost menținute în textul noului acord. Au fost introduse doar câteva adaptări, ajustări de natură predominant tehnică. Am dorit să vedem modificări mai substanțiale pe, în linie cu dispozițiile tratatului și cu declarația privind responsabilitatea politică formulată de doamna Ashton. Acestea fiind spuse, dau cuvântul doamnei eh, Muniz, raportare, pentru a discuta amendamentele propuse și pentru a informa Comisia asupra compromisurilor la care s-a ajuns cu raportorii din umbră. Vă rog, doamna Muniz. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, după cum eh, a spus dumneavoastră, actualul acord interinstituțional în materie de cooperare de buget datează din anul 2006 și era necesară aducerea sa la zi pentru a-l adapta la Tratatul de la Lisabona și concret la articolul 36 care stabilește obligația pentru un alt reprezentant de a consulta periodic Parlamentul European asupra aspectelor principale și opțiunilor fundamentale ale politicii externe și de securitate comună. În ciuda faptului că acesta este necesară o adaptare de fond a acordului interinstituțional, dar modificarea propusă de Comisia Europeană Mm, nu prea, ținea, nu prea avea considerații politice față de uh, documentul Parlamentului și se limita la considerații cu caracter tehnic asupra procedurii bugetare în temele de politică externă. De aceea, în avizul meu inițial, am prezentat uh, amendamente și sugestii referitoare la necesitatea unei mai mari transparențe și la luarea în considerare a orientărilor politice adoptate de către Parlament față de misiunile de politică externă și de securitate comună care au implicații financiare, precum și mandatul și punerea sa în executare. Uh, această informare trebuia să fie anterioară și nu posterioară luării deciziilor. Apoi, pentru a efectua o, o, o corectă desfășurare a misiunilor, propunea ca misiunile uh, comune de consultare să uh, aibă loc atunci când o cere situația politică, dincolo de cele cinci reuniuni anuale uh, din oficiu. Și, de asemenea, solicităm să dispunem de toate informațiile necesare din partea Comitetului Politic și de Securitate înainte de aceste reuniuni. Considerăm că reuniunile Comitetului Politic trebuie să uh, includă și uh, membrii comisiei noastre, AFET, și raportorii relevanți pentru ca toate grupurile politice să fie reprezentate în aceste reuniuni. solicităm uh, să vedem care sunt cheltuielile administrative și operative ale PESC și ca Parlamentul să dispună de uh, maximum de informații posibile pentru a-și putea juca rolul de control bugetar în temele de politică externă. Și ne-a referit și la uh, statul actual al uh, politicii externe. Mm, toate acestea trebuie să figureze în buget, lăsându-se deschisă posibilitatea ca în cadrul acordului interinstituțional să ne ocupăm și de operații de politică externă care nu sunt expres incluse în text. Apoi uh, sunt nouă amendamente inițiale pe care le-am depus eu în calitate de raportare. Am primit alte 15 amendamente suplimentare din partea membrilor acestei comisii. Și cu uh, raportorii din umbră am pregătit patru amendamente de compromis care, eu, care cred eu că uh, reiau toate amendamentele prezentate. E vorba, pe scurt, de compromis. Compromisul 1 se referă la cheltuielile uh, uh operative și cele administrative și diferența dintre acestea. Compromisul 2 se referă la uh, liniile bugetare care trebuie să figureze în mod expres în uh, capitolul bugetar al politicii externe și de securitate comună. Compromisul 3 și alte amendamente se referă la compunerea și la desfășurarea reuniunilor Comitetului Politic și de Securitate care am dorit să fie cât mai uh, uh transparente și ample posibile, cu menținerea nivelului minim de eficacitate acestei comisii, că nu e vorba de a deschide aceste reuniuni tuturor membrilor Parlamentului, ci membrilor uh, relevanți ai comisiilor competente, raportorilor și oricum că toate grupurile politice să fie uh, corespunzător reprezentate, pentru că în unele cazuri uh, nu participă raportorii de la anumite grupuri politice la aceste instrumente financiare referitoare la politica externă. Apoi, în al patrulea rând, există un amendament de compromis care se referă la solicitarea de informare din partea Comisiei în legătură cu punerea în executare bugetară a politicii externe și de securitate comună, inclusiv accesul la auditul intern și extern în legătură cu misiunile de politică externă. Sper că aceste compromisul satisfactor de grupurile politice și de, deputații care au depus amendamentele și eu cred că păstrează spiritul acestora. În orice caz, uh, încă n-am uh, elaborat lista de voturi și se poate face o listă care să satisfacă majoritatea membrilor Parlamentului. Mulțumesc! Mulțumesc! Acel cuvântul colegul Gualtieri, vă rog. Grazie Maria Muniz. Mulțumesc, mulțumesc. Să-i, uh, doresc să-i mulțumesc doamnei Muniz pentru uh, acest document care mi se pare că este foarte bun. Sosește la timpul potrivit, pentru că va fi o discu- discuție și în Comisia pentru Bugete și doream să subliniez două aspecte care au legătură între ele. În primul rând, modificarea structurii bugetare a PESC nu reprezintă doar un aspect tehnic, ci și unul politic și de mare importanță care permite Parlamentului să joace un rol mai important în uh, acțiunea externă a Europei. Asta conform tratatului, care vorbește mai ales despre dimensiunea dimensiune interguvernamentală, dar sigur trebuie să ținem cont de dimensiunea comunitară a bugetului che attualmente esisteva alla, alla, alla a... Deci capacita... Eh, trebuie să existe capacitatea eh, Parlamentului de a juca rolul de autoritate bugetară și față de PESC. Și trebuie să ținem cont în adoptarea regulamentului eh, financiar de principiu care a intrat direct în legislația primară a Uniunii Europene, pentru regulamentul financiar ține cont de poziția noastră și conține principiul că măcar cele trei mari misiuni trebuie să dispună de linie autonomă bugetară. Și apoi acest principiu, deci, face uh, legătura cu a doua chestiune care e foarte bine tratată în document și anume uh, o mai mare pondere, un mai mare acces la aceste uh, uh, reuniuni comune de consultare, că acolo nu se vorbește doar de elemente tehnice de buget, ci și de elemente politice. Deci participarea actuală, care implică mai ales Comisia de Buget, eu sunt uh, oricum membru și al acelei comisii și particip, dar oricum e o participare prea redusă a membrilor AFET. Lucrurile trebuie să se schimbe pentru că aceste reuniuni să poată pune în comun elementul bugetar cu cel politic. Deci sunt de acord cu cele propuse în amendamentul de compromis în acest sens. Grazie. La parola... Mulțumesc. Și acum are cuvântul doamna Brandner. Relatrice Ombra de Verdi. <laughs> Din umbră din partea verzilor. Mulțumesc. Aș dori să o felicit pe doamna raportor pentru proiectul de aviz, mulțumesc pentru cooperarea excelentă pe care am avut-o și suntem pe aceeași lungime de undă pe majoritatea aspectelor, e de bun augur și mulțumesc. Cred că e un aviz foarte important și e foarte important uh, și pentru Parlament. Așa cum a spus uh, colegul Gualtieri înainte, e o chestiune politică importantă pentru că pune bazele uh, controlului democratic al Parlamentului Uh, și putem decide ce putem face pe următorii ani și câte competențe avem în acest domeniu. Aș dori să subliniez câteva aspecte pentru noi, Serviciul pentru Acțiunea Externă trebuie să, duce la, să ducă la o normalizare a procedurii pentru politica externă cu alte uh, domenii strategice. Nu mai putem să limităm rolul uh, și competențele Parlamentului în politica externă. În ceea ce privește controlul bugetar, mă bucur că avem linii bugetare diferite, s-a vorbit de ele, pentru politica de apărare, pentru misiunile PESC-PESA la fel ca și pentru înalții reprezentanți, pentru că considerăm că astfel vom putea reacționa și putem controla misiunile mult mai bine. Și sperăm să avem o, o, o consultare mai strânsă cu Parlamentul, așa cum sublinează raportul, și în viitor am dorit să avem o strategie de construire a păcii, un document care să Uh, treacă în revistă obiectivele noastre și uh, mijloacele financiare ale Uniunii Europene în acest domeniu. Și putem să punem împreună un evantai de instrumente și ar fi interesant să avem rapoarte tematice uh, și care să analizeze instrumentele financiare și ce putem face mai bine pentru a consolida eficiența politicii noastre în aceste domenii. Vă mulțumesc! Mulțumim! Ultimul, doamna Lözing, din partea GUE. Ja, vielen Dank. Ähm, ich fasse mich auch ganz kurz. Vă mulțumesc, voi fi foarte succintă. Grupul meu parlamentar vă este recunoscător pentru toate amendamentele introduse în ceea ce privește sporirea puterilor de control a Parlamentului European în ceea ce privește acordul interinstituțional. Suntem de acord cu această poziție a dumneavoastră, precum și cu majoritatea amendamentelor introduse de celelalte grupuri parlamentare. Însă, în ceea ce privește creșterea finanțării pentru PESA, grupul pe care îl reprezint nu este de acord cu această abordare. Nu mi se pare că uh, acțiunile militare în ceea ce privește eliminarea efectelor uh, catastrofelor sunt necesare. Fondurile nu trebuie să fie investite în capacități militare, ci trebuie să fie investite într-o politică externă civilă. Vă mulțumesc. Si, a chestia de intervenire. Mulțumesc. o cuvântul și domnul Sala Franca. Vă rog. Eh, eh, Mulțumesc, domnule președinte. E vorba de un aviz. Comisia de bugete încearcă să definească clar rolul Parlamentului, care trebuie să fie consultat în acest domeniu al uh, politicii comune de apărare. Domnule președinte, aș dori să fac o precizare, totuși, în legătură cu posibilitatea acestei prelungiri, dincolo de perspectivele prevăzute actual, de termen de șase ani, deci creditele care nu au fost folosite ar trebui să fie prelungite. Am înțeles că se dorește folosirea uh, uh, creditelor nefolosite în timpul unui exercițiu bugetar. Ele ar trebui să fie uh, reportate pentru exercițiul bugetar următor. Mă întreb dacă un reprezentant al Comisiei, dacă eventual este în sală, dacă ne-ar putea răspunde, dacă am putea să reportăm aceste credite pentru, pe o perioadă de șase ani. Și din punct de vedere al procedurii bugetare, ar trebui să uh, revizuim conturile, să activăm elemente foarte importante, ar trebui să prevedem o descărcare bugetară, iată o serie de probleme suplimentare care ar putea apărea. Aș dori să știu care este poziția Comisiei în acest sens. Raportorul mai face o propunere care mi se pare foarte interesantă. Înainte ca uh, unele linii bugetare să devină operaționale, înalta reprezentantă ar trebui să țină cont de rezoluțiile adoptate de către Parlamentul European. Cred că e o propunere plină de înțelepciune care încearcă să facă ca rezoluțiile Parlamentului European să fie mai eficiente. Domnule președinte, nu am primit amendamentele de compromis la care se referea mm, raportoarea. Și înainte de a pregăti lista de voturi pentru grupul meu, Aș dori să primesc uh, aceste amendamente pentru a le studia în amănunt. De la relatrice? Dacă raportarea mai are de făcut vreun comentariu... Nu, nu, mă scuzați, a cerut mai înainte cuvântul reprezentantul Comisiei, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia mulțumește raportoarei, doamnei Muniez, pentru toate propunerile sale, care vizează consolidarea dialogului cu Parlamentul European pe baza, în ce privește finanțarea politicii PESC-PESA, Bineînțeles, Comisia nu este singurul actor în acest domeniu. Acordul instituțional este un acord tripartit între Parlament, Comisie și Consiliu. Mai multe dintre amendamentele propuse de către doamna raportor vor trebui să fie discutate și în contextul negocierilor tripartite pe baza acordului interinstituțional. Mai mult, situația de astăzi diferă foarte mult pentru că intervine rolul înaltului reprezentant vicepreședinte, care este asistat de Serviciu pentru Acțiune Externă. Avizul Comisiei dumneavoastră va fi, deci, o contribuție foarte importantă la această dezbatere pe baza unui nou acord care vizează diversi actori, mai ales privind formatul reuniunilor de ședințelor de consultare. Și cred că în acest context este foarte important să amintim angajamentul înaltului reprezentant în legătură cu dorința sa de a juca un rol activ în acest acord interinstituțional Uh, cu ocazia declarației uh, Political Accountability, a făcut această afirmație, înaltul reprezentant s-a angajat să aducă mai multă transparență în ce privește bugetul PESC, mai ales referitor la marile misiuni. În acest sens, Comisia notează faptul că raportorul propune reintroducerea în acord a unei structuri bugetare. Comisia sprijină această structură, care este mai coerentă și care corespunde și cu declarația înaltului reprezentant având în vedere o mai bună transparență pe de o parte, dar și menținând această nevoie de flexibilitate în cadrul bugetului PESC. Structura propusă de către raportor evită multiplicarea acestor linii bugetare, asigurând un uh, grad ridicat de transparență în ce privește misiunile care uh, uh, mănâncă partea cea mai mare din buget. În fine, Comisia își exprimă dezacordul în ce privește cu amendamentele următoare, cu privire la consultarea ex ante a Parlamentului referitoare la intenția de virament în interiorul capitalelor, pentru că contravenim flexibilității necesare executării bugetului și ar reprezenta și o excepție față de celelalte uh, practici în acest domeniu. În ce privește raportul trimestrial actual, care ar trebui să fie menținut și nu transpo- uh, transformat într-un raport lunar, ceea ce ne-ar duce la 12 rapoarte, ceea ce reprezintă o volumare de muncă în acest domeniu. Și aș dori să vă reamintesc că rapoartele de audit uh, fac parte din bucătăria internă a instituției. Apoi nu înțelegem această diferență între cheltuielile administrative și operaționale, având în vedere că bugetul PESC, uh, categoria 4, nu finanțează decât acțiuni operaționale. Domnule președinte, vă mulțumesc. Merci a vous. Uh, abbiamo commenti? Mulțumesc. Și, doamna raportoare, da, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul, mulțumesc pentru comentarii. Îmi pare rău că Comisia nu acceptă acest amendament care, la care s-a referit, care dorește doar mai multă transparență și participarea, implicarea mai mare a uh, Parlamentului prin obținerea unor informații din partea Comisiei în legătură cu aspectele securității uh, de securitate comună și îmi pare rău pentru că tocmai acordul interinstituțional, interinstituțional dorește să adapteze rolul raportului, este adaptarea la tratatul de la Lisabona și conform noilor competențele Parlamentului. Informația exante nu împiedică flexibilitatea lor de decizii din partea Comisiei, ci dorește doar ca Parlamentul să fie informat în legătură cu aceste decizii pe care dorește să le ia Comisia. Da, mă rog, vom vedea rezultatul uh, la vot și să vedem, să vedem ce se va întâmpla și în Comisia pentru Bugete. Apoi îmi pare, îmi pare rău că amendamentele de compromis nu au fost distribuite colegilor, pentru că uh, a, asta ar facilita dezbaterea, desigur. Dacă toată lumea ar avea amendamentele de compromis pe care le-am uh, adoptat săptămâna trecută la Strasburg, oricum propunerea domnului Salafranca, Franca, în legătură cu criteriul de extindere a fondurilor care nu au fost utilizate și de a extinde perioada uh, uh, alocării acestora în cadrul financiar plurianual. Dar știu că istoric există această lipsă de fonduri și probabil utilizării instrumente de flexibilitate, acest lucru m-a, impulsionat să propun uh, reformarea acestui acord interinstituțional în cazul ciudat în care ar rămâne fonduri suplimentare, acestea să poată fi uh, utilizate în termenul propus de comisie. Eu propun să se acumuleze, să se utilizeze când trebuie utilizat instrumentul de flexibilitate pe toată, anume pe toată durata cadrului anual multianual. Asta este unicul motiv al amendamentului. Sì, l'onorevole Salafranca penso per un chiaro. Mulțumesc, dacă domnul Salafranca dorește încă o clarificare, mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, doamne Muniz. Am înțeles, am înțeles foarte bine uh, scopul amendamentului. Propunerea dumneavoastră era, sigur, să extindă termenul pe durata întregului uh, cadru multianual. Asta am înțeles din prima. Dar mi-ar fi, mi-aș fi dorit, domnule președinte, era o întrebare era o întrebare nu la adresa uh, raportoarei, ci a comisiei. Comisia a spus care amendamente ale raportoarei nu-i convin și înțeleg că acest amendament numărul 1 este acceptat de comisie. Întrebarea era în termen de tehnică bugetară, dacă prelungirea unor credite nu ar însemna și dificultăți suplimentare în momentul gestiunii și în momentul propunerii aprobării creditelor prin două uh, mecanisme distincte existente, dar nu mi s-a răspuns la această întrebare. A spus, comisia a spus doar care amendamente nu le acceptă. Deci înțeleg că amendamentul numărul 1 îl acceptă. Mulțumesc. La parola la comisie. Mulțumesc acum dau cuvântul din nou comisiei pentru o precizare domnule președinte. N-am înțeles că, n-am, nu înțelesem că era vorba de amendamentul 1. Noi aici nu ne-am pronunțat asupra amendamentului 1 pentru că ține mai mult de apanajul colegilor noștri de la Direcția Generală Buget și domnul Lewandowski este cel responsabil de utilizarea instrumentului de flexibilitate. Sigur că o prelungire de 2 ani ar da fonduri suplimentare de utilizat, deci sume mai importante în cazuri de criză. Dar uh, reamintesc că instrumentul de flexibilitate trebuie să răspundă anumitor condiții pentru a fi aplicat. E vorba de un plan anual care să permită depășirea unui plafon al unei rubrici și cred că aceste 200 de milioane pe an, pe 3 ani, e vorba de 6, ne dă, dă rezultat de 600 de milioane. Deci ar fi o sumă mai importantă care să, uh, ar permite o mai mare flexibilitate bugetară pentru diversele rubrici ale cadrului financiar. De așa aici, instrumentul de flexibilitate nu e menit doar pentru rubrica 4, ci este utilizat pentru toate celelalte rubrici ale cadrului financiar, deci cred că e o problemă mai largă. E vorba de dezbatere care privește întreaga flexibilitatea bugetară între diversele rubrici și plafoane. Așadar, nu permit eu să iau o poziție aici în numele Comisiei uh, în legătură cu acest amendament. Cred că aici ar trebui să se desfășoare un trialog între uh, Comisie, Parlament și Consiliu pentru a clarifica lucrurile. Dacă îmi permiteți, vreau să revin la formarea asta uh, scutită. Eu vorbeam doar de viramentele, plățile bugetare, doamnă Muniz, și nu la dialog cu Parlamentul. Nu vorbeam de uh, dialog cu Parlamentul, ci doar ex ante, ci doar cu viramentele bugetare. Regulamentul permite să se facă astfel de vărsăminte în interiorul capitolului, deci informații ex ante ar însemna că s-ar, contra, s-ar contraveni regulamentului financiar și mai ales politic ar fi o problemă, pentru că câteodată noi avem nevoie să reacționăm foarte rapid, uh, cu alocarea unor sume foarte rapid în interiorul acestui capitol, mai ales în ce privește plățile pentru a reacționa la anumite situații de criză. Deci, în această măsură, Comisia dorește să-și mențină flexibilitatea prevăzută în regulamentul financiar. Mulțumesc pentru atenție și mulțumesc și doamnei raportoare. Pasiam al ultimul. bun. Și acum trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi. E vorba de uh, proiect de aviz privind înființarea unei unități de reacție rapidă a Uniunii Europene. Raportarea este doamna Weber. Pe, uh, au fost depuse 24 de amendamente și doresc să vă informez că mm, chiar dacă conferința președintelor comisiilor a considerat că uh, calendarul nu ne permite să, asoci, să se asocieze și comisia noastră în conformitate cu articolul 50 al regulamentului, președinta, președinția AFET a trimis o scrisoare președintelui conferinței președinților de comisii, domnului Lene, în care se repetă faptul că actuala repartizare a responsabilităților uh, nu influențează alocarea comunicării lor pe care le, se angajează să le transmită Comisia. Înainte de a da cuvântul raportarea doamnei Weber, aș dori să reamintesc faptul că votul e prevăzut pentru uh, ziua de joi, 28 octombrie. Ai cuvântul doamna Weber. Thank you very much, Chair, and thank you also for... Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc că ne-ați oferit detalii cu privire la uh, discuțiile, rezultatele discuțiilor privind cooperarea între AFET și DEVE. Vă mulțumesc că ne-ați spus că orice s-ar întâmpla acum uh, nu va afecta prerogativele comisiei noastre. Nu pot să adaug prea multe celor spuse deja la prima dezbatere pe această temă. Vreau doar să vă spun că la Comisia DEVE, în cadrul proiectului de aviz creat, a apărut un aspect important pentru noi. Și anume, ne-am dat seama din acest aviz că cei de, din Comisia DEVE și-ar dori să existe un comisar care să se ocupe de uh, reacția rapidă, însă nu uh, nominalizează pe cineva. Prin urmare, consider că noi, în calitate de Comisie pentru Afaceri Externe, ar trebui să spunem foarte clar că înaltul reprezentant al Uniunii Europene trebuie să fie persoana uh, responsabilă pentru reacția rapidă. În acest sens, trebuie să recunosc că salut amendamentul introdus de domnul Donjon care practic menționează necesitatea oferirii unui mandat înaltului uh, reprezentant, unui mandat de creare a unei celule de uh, reacție atunci când această reacție rapidă este necesară. Personal și grupul meu uh, sprijină acest amendament și le recomand și celorlalți colegi să facă același lucru. Un alt aspect al acestui aviz se referă la capacitățile civile și capacitățile militare și utilizarea acestora. Am încercat să fiu realistă și să pornesc de la cele ce există deja atât la nivel de Uniune Europeană cât și la nivel internațional. Am spus foarte clar că utilizarea capacităților militare trebuie să vină în ultimă instanță. Însă îmi dau seama că uneori uh, e nevoie de o utilizare a capacităților militare de la bun început. Aceasta e lumea în care trăim. Însă în momentul în care vorbim despre ghidul de la Oslo, în ceea ce privește utilizarea forțelor militare în momentul în care e nevoie de o reacție rapidă, trebuie să ne dăm seama că aceste uh, acest uh, cod, trebuie să ținem seama de faptul că acest cod a fost deja adoptat de către ONU și de asemenea acceptat de către Uniunea Europeană. Așadar, există deja reguli cât se poate declare cu privire la modul în care capacitățile militare pot fi utilizate. Bine, nu pot să spun că nu pot accepta amendamentele care au fost introduse uh, Uh, mă refer acum în special la amendamentele care vin uh, din uh, partea grupurilor de stânga. Bine, e o problemă ideologică și tocmai de aceea pun accent pe nevoia de realism. Avem nevoie de o reacție rapidă, eficientă. Nu vorbim aici despre trimiterea de trupe care să mărșăluiască la fața locului, ci vorbim despre utilizarea unor instrumente, unor capacități existente și sper că uh, colegii mă vor, uh, vor vota în favoarea raportului meu. Mă voi opri aici. Mulțumesc, acum domnul Danjean. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și să o felicit pe colega noastră, Renate Pepper. Avizul său e excelent. E un aviz e, foarte realist. Tocmai s-a amintit acest lucru. Evoluăm în acest domeniu într-un cadru mai ales în ce privește aspectele civile-militare. Deci avem acest cadru, acordul de la Oslo, Oslo, orientările de la Oslo, trebuie să ținem cont de el. Cu ocazia raportului Eller, eu aș dori să uh, resping aceste suspiciuni, evident motivate ideologic, în ce privește o așa numită militarizare a eforturilor noastre în acest domeniu. Așa cum spunea doamna Weber, pe drept cuvânt, folosirea mijloacelor militare e uh, o soluție de uh, ultim recurs, însă, din păcate, ni se întâmplă ca această situație de extremă urgență să fie prima opțiune în caz de catastrofă. Mă gândesc la, mai ales la mijloacele de transport, de aceea o să depun un amendament cu privire la mijloacele de transport, pentru că în domeniul de transport aerian trebuie să recunoaștem că Uniunea Europeană, din păcate, sperăm că va schimba, se va schimba situația, depinde prea mult de mijloacele militare. Cred că acest proiect de aviz este extrem de echilibrat și subscriu la tot ce a spus doamna Weber. Grazie, la parola al vicepreședinte Pascu. Mulțumesc acum domnul Pascu. Grazie. Um, I, I also, you know, want to congratulate... Și eu aș dori să o felicit pe raportoare, dar aș dori să sprijin și punctul de vedere al domnului Danjean. E inevitabil ca uh, anumite mijloace militare să fie convocate în astfel de situații. Motivul pentru care procedăm astfel e pentru că avem aceste mijloace militare, sunt funcționale și dacă nu sunt folosite în alte scopuri, trebuie să le folosim noi. Însă, la modul ideal, trebuie să ajungem la o situație în care să putem integra aceste capacități civile și militare și să lăsăm într-adevăr uh, mijloacele militare la un anumit pol al uh, spectrului, dar până la urmă e o chestiune de costuri. De ce să duplicăm în formă civilă eforturile care există în formă militară, militară și pe care nu le folosim doar pentru că uh, cei care acționează sunt îmbrăcați în uniforme? Și cred că nu trebuie să ne temem prea mult de faptul că forțele armate sau uh, bărbații sau femeile în uniforme ar uh, urma să se uh, amestece în afacerile interne ale un, sau un altor țări, pentru că ar trebui să avem uh, alte mecanisme pentru a uh, controla o astfel de ingerență. Vă mulțumesc. Doamna Bratner și doamna Lözing apoi. Mulțumesc. Aș dori să subliniez trei aspecte importante pentru noi. Natura civilă a reacțiilor la catastrofe, la dezastre. Așa cum spunea domnul Danjou, putem să recurgem la ele doar în ultima instanță. E un aspect important, un principiu important. Aș dori să mai sub, să facem o uh, distinție între gestiunea de criză și reacție la catastrofă. Nu ar trebui să facem un amalgam. Sigur că se pot suprapune, dar nu neapărat. Aș dori să fac un amendament oral, amendamentul 22, uh, precum urmează. Master response and a future EU civil protection force, etc. Um, so that we clearly say that it's about... Deci subliniem că e vorba de reacție în situație de catastrofă, la amendamentul 22. Nu știu dacă se poate. Deci tocmai pentru a face această diferență de care vorbeam înainte. Cred că e foarte importantă, pentru că în această parte trebuie să vorbim de reacție la catastrofe și nu da, de, de uh, situații militare. Și apoi, cadrul instituțional, foarte important, care este rolul Serviciului pentru Acțiune Externă, care ar trebui să fie rolul doamnei Eșten al Comisiei, al uh, comisarului Georgeva. Cred că uh, implementarea ajutorului umanitar trebuie să rămână de competența Comisiei, iar trebuie să asigurăm și coordonarea cu Serviciul pentru Acțiune Externă, pentru că dacă nu avem o astfel de coordonare, situația s-ar înrăutăți decât uh, starea de fapt actuală. Și deci aș dori să propun un alt amendament oral la amendamentul 3 al doamnei Lözing. După cum urmează și și aici trebuie să facem aceeași distinție ca și înainte. the implementation of EU disaster response decisions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 trebuie să ne asigure că ajutorul umanitar rămâne neutru, dar și să acordăm ajutor. În ce privește cadrul general și eficiența ajutorului, treile aspecte care ar dori să îl ridic subliniază rolul de coordonare al ONU. Și cred că nu ar trebui să avem duplicări aici și nu cred că ar trebui să luăm această povară de pe umerii ONU. Cred că ar trebui să venim cu o valoare adăugată la nivel european dar trebuie să susținem uh, eforturile ONU și să le vedem ca un fel de umbrele pentru ajutorul nostru. Aștept cu nerăbdare discutarea propunerii Comisiei și uh, ieri, uh, în urma cu întâlnirea cu doamna Georgeva, am uh, constatat o dinamică pozitivă. Noi vom organiza o audiere 22 noiembrie cu factori implicați, mai ales uh, din Germania, din Franța, pentru că opiniile sunt foarte diferite și vă invit să participați la această audiere. Vă mulțumesc. Lego, colega Lösing. Mulțumesc, doamna Lösing. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, doamnă Weber. La fel ca și uh, la prima dezbatere purtată, trebuie să repet faptul că nu putem fi de acord cu acest raport în forma sa actuală. Chiar dacă amendamentele noastre vor fi acceptate, poziția noastră pe ansamblu nu poate să se schimbe. Am menționat de nenumărate ori că nu suntem de acord cu melanjul acesta între, între capacități militare și capacități civile. Utilizarea capacităților militare, după părerea noastră, nu trebuie să fie uh, sprijinită. Trebuie să ne gândim la utilizarea eficientă a uh, finanțelor noastre. De ce spun asta? Pentru că nu există încă o unitate puternică de reacție rapidă, tocmai din cauza faptului că nu există suficientă voință politică pentru sprijinirea capacităților civile în acest sens. Din păcate, capacitățile civile nu au în momentul de față resursele necesare pentru a interveni, asta din cauza faptului că toate aceste resurse se concentrează asupra, sunt acordate capacităților militare lumea în care trăim este una defectoasă și tocmai de aceea trebuie să încercăm să o modelăm conform viziunilor noastre. Suntem de părere că resursele militare nu trebuie să fie folosite, resursele financiare oferite capacităților militare trebuie să fie oferite însă uh, Uh, capacităților civile, asta pentru ca ele de unele singure să poată face față situațiilor de criză. Vă mulțumesc! Vorrei aggiungere un'osservazione personale, perché ho... Președintele, vreau să adaug și eu o remarcă, pentru că am oarecare experiență în astfel de proiecte de cooperare. Sunt de acord cu cele spuse de domnul Danjean și de domnul Pașcu. O raționalizare a costurilor e o politică indispensabilă mai ales în momente de criză financiară ca acum. Asta și pentru țări, dar și pentru comunitatea internațională în general. În al doilea rând, mijloacele militare sunt adesea mult mai potrivite decât cele civile pentru o reacție adecvată. Reprezintă instrumente absolut neutre care pot fi utilizate, utilizate într-un mod sau altul în funcție de necesități. Și în ultimul rând, vreau să vă spun că nu m-ar mira și nici nu m-ar scandaliza dacă s-ar utiliza ci efective militare, nu doar mijloace militare, pentru a interveni în caz de catastrofe naturale. Cine are experiența unor anumite situații știe că uh, există situații în care pentru a face ajutorul uh, posibil și eficient e necesar ca trupe, uh, forțe de ordine sau uh, uh militare să uh, apere ordinea și să apere uh, operatorii umanitari care intervin uh, la fața locului. Deci nu văd vreo problemă în utilizarea acestor instrumente sau efective militare. La Comisiune a un parere. Dacă Comisia are ceva de spus. Yes, thank you very much. The Commission would like to... Mulțumesc, Comisia, aș dori să mulțumesc în primul rând uh, Comisiei dumneavoastră pentru Uh, importanța acordată acestui subiect important. Așa cum un vorbitor a subliniat, Comisia a prezentat doar ieri o comunicare care instituie o serie de propuneri strategice pentru a uh, extinde și aprofunda această capacitate a Uniunii Europene în caz de catastrofă. Comunicarea a fost propusă ieri la inițiativa doamnei comisar Georgieva, care se ocupă de ajutor umanitar și de protecție civilă la Comisie. În această comunicare veți găsi o serie de propuneri care merg în aceeași direcție, ca și raportul inițial și care se uh, oglindesc și în avizul grupului dumneavoastră. În ce privește acest aviz și amendamentele pe care le discutați, Comisia are două surse de preocupare. În primul rând, în ce privește echilibrul în, din tratat între rolul și competențele instituționale ale Comisiei pe de o parte și al înaltului reprezentant pe de altă parte și mă refer mai ales la amendamentul 2. Din punctul nostru de vedere, merge puțin cam prea departe într-o singură direcție și nu reflectă probabil total sau acurat acest echilibru din tratat. 196 și 214 al Tratatului cu privire la funcționarea Uniunii Europene subliniază faptul că ajutorul umanitar și protecția civilă care sunt cele două unelte pentru a, uh, obține această reacție UE în uh, caz de catastrofe sunt de competența Comisiei. Și e și uh, premisa de la care pornim noi când lucrăm. Deci, în această comunicare pe care am dat-o ieri publicității, veți găsi, printre altele, o propunere de a uh, crea această unitate de reacție de urgență în comisie, care reunește centrul NIC și uh, grupul de experți EcoCrisis și care devine un punct vital în comisie în, uh, această, pentru această reacție în situație de urgență sau de catastrofă. Comisia sugerează faptul că acest grup de experți ar trebui să coopereze strâns cu Serviciul pentru Acțiune Externă, bineînțeles, și că trebuie să avem o coordonare foarte strânsă între Serviciul pentru Acțiune Externă și Comisie pe toate aceste teme dar protecția civilă și ajutorul umanitar sunt de competența Comisiei și ar trebui să rămână așa și să se reflecte în aviz din punctul nostru de vedere. Consider că o parte din confuzie propune, provine din terminologie. Probabil că ar trebui să fim mai clari dacă în acest aviz ne referim la reacție în caz de catastrofe sau la uh, gestiunea crizelor. E o diferență foarte importantă care trebuie făcută în uh, caz de catastrofe uh, uh, acordăm asistență umanitară. În anumite cazuri s-ar putea să avem și instrumente de gestiune a crizelor, dar e vorba doar de situații speciale, deosebite. În orice caz, reacția normală la cutremure, la inundații, la viituri și la alte tipuri de catastrofe naturale e să acordăm ajutor umanitar și prin sistemele de protecție civilă. Deci, în acest amendament 2, poate că ar fi bine să ne referim la situații de gestiune a crizelor și nu de reacție în caz de catastrofă. Dacă se instituie un task force pentru aceste situații, evident, dacă e vorba de reacție la, uh, la dezastre, ar trebui să fie o uh, forță comună care să acopere competențele Comisiei și alte competențe. În ce privește activele militare, și aici aș dori să fiu foarte clar, recunoaștem clar că activele militare pot juca un rol foarte util uh, la reacția la criză. Și recunoaștem acest lucru și în uh, comunicare în mod explicit. Activele militare pot fi foarte importante, pot fi un uh, sprijin foarte important la reacțiile civile în caz de urgențe majore ori prin mijloace de transport, prin sprijin logific sau prin uh, active specifice. Bineînțeles că există situații în care activele militare sunt necesare pentru a uh, avea o reacție bună la catastrofe. Exercițiile sunt necesare, dar uh, ele trebuie să facă obiectul consensului între instituțiile europene. E clar că aceste uh, active pot fi necesare chiar pe la începutul situației de criză, pentru că uh, în, în anumite situații de urgență considerăm că va fi nevoie de folosirea acestor active militare. Însă principiul uh, uh, intervenției în ultima instanță e sigur foarte important. Comunicarea noastră recunoaște că activele militare pot juca un rol util de asemenea, anunțăm că vor fi propuneri specifice în ce, specifice în ce privește coordonarea între Serviciul pentru Acțiune Externă și Comisie în ce privește folosirea activelor militare în viitor și vom prezenta comisii ulterioare, uh, noi comisia și în altul reprezentant. Două aspecte Președintele rogă pe orator să, orator să se apropie de concluzie. Conclude. Yes. The time is closed. Okay, very... Timpul ne presează. Da, foarte, foarte pe scurt. Amendamentul 7 face referire la grupurile tactice de luptă, iar noi considerăm că mandatul, mijloacele și obiectivele acestor grupuri de luptă sunt foarte diferite de reacția de a, la catastrofe sau la dezastre astăzi și poate că nu e instrumentul cel mai potrivit pentru a fi folosit în aceste situații. Se fac uh, schimbări majore în mandatul lor și, în fine, la amendamentul 13 se face referire și la uh, apărarea civilă, ca o, uh, un mijloc de la care trebuie să recurgem în ultima instanță. Uh, noi propunem să respectăm uh, formularea inițială din uh, consensul la care au ajuns cele trei instituții. Iată aspectele mele, vă mulțumesc. Grazie. Una breve concluzione. Mulțumesc. Acum o concluzie din partea raportoarei, dacă dorește. Da, foarte pe scurt. Cred că ar fi mai bine ca această comunicare din partea Comisiei să o fi avut înainte la dispoziție. Acum, cred că ne aflăm într-o situație probleme cu microfonul. O situație în care dorim să trimitem un mesaj către Comisia DEVE în legătură cu ce dorim noi. Și apoi, când comunicarea va fi discutată, sper că AFED va fi uh, comisia care va avea rol de lider aici. Eu cred că pentru moment, după cum am mai spus, ar trebui să rămânem cu elementele de care dispunem uh, la ora actuală și unele din elementele menționate de colegii noștri din, de la grupul Verzilor uh, există și în raportul DEVE. E clar că e vorba de catastrofe naturale sau catastrofe produse uh, de om, se spune foarte clar acolo. Mulțumesc. Președintele, sper, domnule Danjan, un comentariu fulger. Da, sunt două puncte referitoare la amendamente. În primul rând, spune domnul Danjan, știu ce înseamnă gestionarea crizei și a catastrofelor naturale. Știu care e și realitatea din spatele acestor cuvinte. Știu că există o diferență între gestionarea crizelor și cea a catastrofelor naturale. aussi, uh, moi ce que je constate, c'est que... Uh, și cunosc și realitatea, deci sensul amendamentului al meu, numărul 2, este că avem anumite instrumente uh, și în situații cum este cea petrecută în Haiti, trebuie mobilizate toate uh, instrumentele. Putem vorbi de o cooperare mai bună, coordonare mai bună între Comisie, Consiliu, dar eu aș vrea să se acționeze mai repede și mai bine și mai eficient. Eu cred că mandatul conferit în altul reprezentant este un gaj al eficacității pentru mobilizarea acestor mijloace. Apoi, în legătură cu grupurile de luptă, da, uh, aveți dreptate din punct de vedere juridic, eu uh, am, am un argument politic. De uh, mai multe ori s-a cerut ca mandatul acestor unități de luptă să fie extins, ca acestea să fie uh, utilizate în mod mai eficient. E vorba de un argument politic. Președintele, sunt de acord în totalitate cu dumneavoastră. Mulțumim, ne revedem după amiază. Si voterà domani su questo punto. Și uh, se va vota mâine asupra acestui raport.